Stimați colegi, deschid această ședință. Vreau să vă comunic că tocmai am încheiat reuniunea coordonatorilor și înainte de pauza de prânz veți primi deciziile luate în această reuniune și vă rog să le citiți până la reluarea ședinței la ora 3, astfel încât să putem să le adoptăm. Trecem acum la punctul cel mai important al zilei de astăzi este o audiere publică cu privire la internet, uh, un instrument pentru internetul, instrument educațional pentru înțelegerea între culturi. Trebuie să vedem acum cum anume se poate învăța prin intermediul internetului. Pentru că astăzi cu, printr-o simplă apăsare de buton primim o întreagă uh, multitudine de informații, trebuie să învățăm cum să le selectăm, cum să le utilizăm. Uh, acestea pot să influențeze foarte mult uh, oamenii și societatea. Există acum noi modalități ale învățării, învățării despre alte culturi, de asemenea. Ce înseamnă asta pentru activitatea noastră viitoare în domeniul culturii? În uh, tratatul de la Lisabona avem articolul 167.4 care spune că cultura trebuie să fie luată în considerare în toate domeniile de politică. De asemenea, Convenția UNESCO, despre care am vorbit foarte mult în, uh, ultim, uh, în ultimele săptămâni, am avut și o audiere pe tema acesteia, Convenția cu, privind, cu privire la diversitatea culturală, și în aceste condiții, cred că ar trebui să încercăm să le dăm posibilitatea oamenilor din toate grupele de vârstă să uh, aibă acces la metode de învățare interculturale, să aibă posibilitatea să deschidă, să participe la dialogul intercultural. Materialul online trebuie să fie la dispoziția tuturor trebuie să fie accesibil, să poată fi utilizat. Oamenii trebuie să aibă, sigur, deprinderile pentru a utiliza acest conținut de pe internet. E nevoie de uh, mai multe posibilități lingvistice. Uh, utilizatorii trebuie să uh, cunoască instrumentele și utilizarea acestora. Știți că acum 14 zile uh, nu, spune președintele. La ultima reuniune de la Strasburg, de fapt, am adoptat proiectul Europeana, Europeana care este un pas în, pe drumul digitalizării patrimoniului nostru cultural. Nu trebuie să mai intru în detalii în acest uh, subiect, dar ce înseamnă toate acestea pentru educație? Aceasta este tema noastră de astăzi. Mă bucur că am putut să invităm alături de noi experți în primul rând, domnul Johannes de Gruter de la Universitatea Catonică Leuven, uh, domnul Andre Vrasieș, fondatorul Forumului pentru Democrație Personală, ne va spune ce este asta, apoi doamna profesor Verena Wiedemann, pe care o cunoaștem din multe audieri cu privire la podcasting, televiziune, este secretar general la ARD și de asemenea membru în Uh, Consiliul German al, uh, în, în Comisia Germană UNESCO și de asemenea avem alături de noi pe profesorul Jean-Joël Jeanet, Jeneni, care este istoric, preș, fost președinte al Bibliotecii Franceze Naționale și președinte al Europartener. Vom avea astăzi două runde de discuții. În primul rând avem prezentări ale experților, în primul rând domnul de Grutel și domnul Raseș, fiecare va vorbi aproximativ 10 minute, apoi vom avea posibilitatea să discutăm cu dânsii și apoi urmează celelalte două prezentări, doamna Videman și domnul Janene și apoi din nou avem posibilitatea să le adresăm întrebări și vreau să-i rog pe colegi să Uh, folosească posibilitatea de a interveni pentru a adresa întrebări, astfel încât să se nască un dialog din care să avem și niște rezultate. Ideea nu este de a da declarații și de a ține referate, ci de a se, fiecare să se exprime cât de concis și de clar posibil și să adreseze întrebări. În, um, la sfârșitul acestei audieri vom avea comentarii din partea Comisiei Europene și din partea președinției spaniole, care își vor exprima opinia cu privire la acest subiect. Această reuniune este transmisă pe internet, prin web streaming și vreau să vă rog să închideți microfoanele atunci când ați terminat de vorbit. Și acestea au fost anunțurile mele deocamdată. Vreau să salut pe domnul Mateo Zachetti de la DG Educație din Comisia Europeană, DG Educație și Cultură și de asemenea pe doamna Nete del Tur de la DG Ipso și uh, din partea președinției spaniole domnul uh, González Vega de la Consiliul pentru Educație și doamna Guadalupe Melgroza de la Consiliul Cultură. Și acum începem cu audierea. Am să-l rog în primul rând pe domnul Johannes de Gruyter de la Universitatea din Leuven să ne spună opinia dânsului. Vă rog, domnule, aveți cuvântul. This one? I think I found the button. Thank you. <laughs> Good morning. Bună dimineața! Aș dori să utilizez aceste 10-15 minute pentru a vorbi pe scurt despre mobilitatea virtuală, un concept pe care îl utilizăm în universitatea noastră. Într-o în susținerea educației internaționale. Eu lucrez la Universitatea din Lovan, care este la aproximativ 30 de minute către vest de aici. Avem o universitate cu 14 facultăți și uh, singurul program pe care nu-l avem e științe veterinare. Avem mai mult de 12 uh, 2000 de, de studenți și avem uh, parteneriate de asociere cu mai mult de 13 universități și colegii din uh, Flandra. Așadar, avem în uh, total 35.000 de studenți în uh, Flandra. Am fost fondați în anii 25, deci suntem cea mai veche universitate din Europa. Există o unitate aici care se ocupă de uh, tehnologia informației și comunicării, la care lucrez eu. Noi oferim susținere celorlalte departamente ale universității prin uh, traininguri, prin oferirea de expertiză, de consultanță și prin diverse proiecte. De asemenea, ne ocupăm și de politică. Iar eu sunt consilier pe uh, politica uh, privind uh, tehnologia informației și comunicării, TIC. Aș dori să vă vorbesc despre internaționalizare, ce înseamnă aceasta și care este legătura cu competența culturală și care este conceptul mobilității virtuale. În esență, sunt multe definiții ale internaționalizării. Cred că aceasta se referă, de fapt, la integrarea unei dimensiuni internaționale în cercetare, în învățare și în restul uh, domeniilor din învățământul uh, superior. Este o chestiune uh, făcută conștient ca răspuns la provocarea globalizării. Noi suntem foarte activi în acest domeniu. Pe de o parte, prin programe de studiu în străinătate care pot fi uh, furnizate la nivelul Flandrei sau și la nivel european, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo și a doua componentă este cea pe care Asociația Universităților Europene uh, o promovează și anume internaționalizarea acasă. Un concept prin care se utilizează în mod activ uh, Uh, studenții străini din universitate se organizează activități astfel încât uh, uh, studenții străini să ia parte la aceste activități împreună cu studenții autohtoni. Exemplul cel mai bun este sistem, așa numitul body system, pe care Universitatea din Louvain îl folosește de mulți ani, dar și de, da, uh, conceptul internaționalizării curriculei. OECD, OCD a publicat în 1996 un studiu în care au recunoscut 8 sau 9 moduri în care se poate internaționaliza curriculumul. Uh, experți internaționali, studii regionale uh, sau pur și simplu uh, implicarea limbilor străine în învățare. Internaționalizarea așadar înseamnă combinarea elementului internațional într-o parte a unui curs, în modul uh, Um, prin uh, implicarea uh, universităților străine. Credem că internaționalizarea este uh, strâns legată de competența interculturală. Pentru că atunci când oamenii din diferite țări trebuie să interacționeze, fiecare are propriul său set de idei, propriul său uh, mod de a vedea lumea, uh, și în momentul în care ei interacționează, se va crea o competență a acestora de a înțelege pe ceilalți, o abilitate de a comunica cu respect față de ceilalți și față de opiniile lor diferite. Uh, competența interculturală este uh, obiectivul principal al uh, internaționalizării educației. Uh, motivația principală a internaționalizării a fost aceea de a le oferi studenților experiență în universități străine. Și sigur că dacă te duceai într-o țară străină, erai um, uh, cufundat în cultura acesteia, iar scopul universității era să aibă diferite perspective în uh, lumea academică, perspective care să cuprindă și componenta străină. Competența interculturală înseamnă abilitatea de a înțelege și de a răspunde la diferențe culturale. E una din multe definiții. Ideea este că trebuie să ai cunoștințele, atitudinile și uh, abilitățile de a avea o interacțiune pozitivă cu alte uh, culturi și de asemenea să ai și motivația, să fii uh, curios și să vrei să participi la un dialog. Uh, Uh, noi avem uh, sarcina de, a, de a-i susține pe profesori în utilizarea tehnologiilor informației și comunicării în uh, acest domeniu și pentru asta folosim mobilitatea virtuală, care este setul de activități um, de, susținute de TIC care facilitează aspectul internațional în învățământ. Ideea nu este doar de a avea uh, învățare bazată pe tehnologia informației și comunicării, e mult mai mult decât atât. Uh, pentru că tehnologia informației și comunicării nu trebuie să creeze o experiență complet virtuală, neapărat, ci poate, de fapt, să susțină uh, schimburi uh, în lumea reală, aprofundându-le prin componenta virtuală. Așadar, este o activitate complexă. Aspectul colaborativ este foarte important, pentru că atunci când colaborezi, mai ales prin tehnologia internetului, uh, uh, acolo uh, ai posibilitatea de a interacționa cu mult mai mulți oameni prin intermediul internetului. Nu este doar o chestiune de a consuma în mod pasiv elemente video, ci e vorba de interacțiune cu alți studenți și aici putem să vorbim despre competențe interculturale. E nevoie de un dialog și de interacțiune. Una dintre întrebările principale de, de unde vine de, și experiența noastră, una dintre chestiunile principale este utilizarea TIC pentru a susține experiențe transfrontaliere uh, de învățare. Toată lumea e de acord că uh, poate că nici nu e nevoie să, să compari uh, experiențele uh, fiecarei țări. Important este să vezi care sunt posibilitățile oferite de tehnologiile informației și comunicării în fiecare țară în parte. Poate că posibilitățile sunt diferite. Uh, tehnologia informației și comunicării nu dispune încă de um, instrumentele necesare pentru a oferi o experiență completă de învățământ, de predare uh, cu un componentă internațională, dar uh, această tehnologie poate să fie utilizată pentru a crește abilitatea uh, studenților de a comunica unii cu alții, de a învăța limbi, prin, de exemplu, prin videoconferințe, poți să ai interpretare, deci se poate stimula comunicarea, dar niciodată nu va înlocui o experiență fizică, o experiență reală. A, ah. Mobilitatea virtuală susține um, așadar internaționalizarea procesului de învățământ prin utilizarea tehnologiei informației și comunicării uh, la nivel virtual, dar fără să înlocuiască comunicarea reală și învățarea reală. Se folosesc instrumente ca acestea pe care le aveți pe ecran pentru a întâlni alți oameni. Elementul audiovizual are un avantaj pentru că poți să vezi ceilalți oameni, poți să-i auzi, să le vezi expresia, se poate utiliza și limbajul uh, corporal. Uh, Uh, așadar, videoconferințele, uh, conferințele web sunt utilizate din ce în ce mai des. Uh, cred că au și ele posibilitatea să dea o imagine foarte, de foarte mare calitate în care vezi în întregime persoana cu care vorbești sau persoanele cu care vorbești, dar de asemenea sunt și alte uh, instrumente și uh, vreau să vă vorbesc despre uh, mediile sociale care sunt utilizate tot mai mult, sunt bazate pe text acum, dar acest lucru se va schimba. Sunt așadar multe instrumente care permit uh, comunicarea, permit formarea de comunități prin uh, intermediul internetului, uh, creând uh, experiențe de învățare interculturale. Câteva exemple. Și apoi am să închei. În primul rând, într-o serie de uh, un, cursuri de limbă în universitate se utilizează uh, instrumente care au fost dezvoltate într-un proiect finanțat de Comisia Europeană, în colaborare cu Universitatea din uh, Regatul Unit, unde se s-a uh, dezvoltat un instrument de conferință web prin care studenții pot să vorbească unii cu alții, nu doar uh, în interesul comunicării, ci și în interesul evaluării abilităților lor lingvistice. Trebuie să evalueze cum se exprimă ceilalți studenți uh, Uh, și să se poată evalua și pe sine pentru a vedea care este, sunt competențele lor în cadrul uh, european. Um, poate că ați auzit de moca sau livemoca.com, care este un serviciu gratuit de internet unde se pot învăța limbi împreună cu alte persoane interesate, alți studenți care își pun la dispoziție propria limbă. Deci dacă vorbești olandeză și vrei să înveți franceză, poți să te înscrii pe acest site web și atunci vei uh, putea să faci schimb de experiență cu cineva care vorbește franceză și vrea să învețe olandeză. Așadar, uh, se face schimb de experiență lingvistică. Uh, această idee a fost utilizată aici în, din punct de vedere al învățământului. Am vrut să utilizăm cadrul uh, de referință european pentru a evalua nivelul de limbă. Este un exemplu în care tehnologia informației și comunicării poate fi folosită la nivel internațional uh, pentru competențele de învățare. În momentul în care președinta intervine, dar fără microfon, din păcate, interpreții nu aud. Așadar, am învățat prin acest instrument că um, evaluarea a fost foarte interesantă și foarte de succes, dar mulți dintre cei care au utilizat acest instrument au vrut să meargă mai departe, mai ales cei care lucrau deja și aveau un context profesional și care voiau mai mult decât atât, voiau uh, să știe într-un context internațional dacă se exprimau corect nu doar lingvistic, ci și la nivel intercultural foloseau uh, registrul corect, cuvintele bune, erau suficient de sensibili la anumite situații, erau foarte multe incertitudini privind aceste elemente. Așadar am vrut să extindem acest instrument și acum uh, suntem în mijlocul unui proces numit Cult, în care se utilizește scala INCA. INCA este uh, scara de evaluare a competenței interculturale produsă de proiectul Leonardo în 2004 uh, și în acest proiect s-a se vede cum, uh, se, care sunt elementele prin care studenții pot să se evalueze și din punct de vedere intercultural. Uh, e foarte interesant uh, atunci când participă și manager sau profesori și se face evaluare reciprocă. Și exerciții în care, pe care le produsem noi acum pentru un colegiu din Londra este un regim internațional de afaceri, e un joc 3D în care participanții sunt studenți la administrația de afaceri sau la um, facultăți uh, economice și trebuie să interacționeze în această companie virtuală, asumându-și roluri specifice. Partea amuzantă este că pot să adauge și componenta interculturală, pentru că e o chestiune internațională și deci există diferențe. Scenariile pot să fie proiectate astfel încât fiecare să aibă un anumit rol confruntându-se cu diversitatea interculturală sau pot să existe uh, tensiuni la locul de muncă în cadrul acestui program în care să trebuiască să-ți folosești competențe interculturale. Am vrut să vă arăt doar prin câteva exemple cât de departe se poate merge și ce instrumente creăm în acest domeniu. La Universitatea din Leuven există și un curs numit Film și Literatură de acum 10 ani 22 de studenți de la Granada și de la, din Louvain uh, participă la acest curs prin videoconferință, uh, nu doar pentru predare, ci și pentru videoconferința este locul și, uh, și locul în care se desfășoară discuțiile între grupurile de studenți, în care aceștia interacționează unii cu ceilalți. Partea interculturală nu este explicită, dar ea este implicată aici, pentru că subiectele alese uh, la, pentru exerciții au uh, și aplicații locale, dar au și o dimensiune globală, astfel încât studenții care studiază filmul și literatura pot uh, discuta anumite aspecte uh, locale, le pot compara, pot vedea interpretări uh, diferite în contexte culturale diferite. Conținutul acestui curs este așadar intercultural. Și în al doilea rând, studenții pot să vorbească în orice limbă aleg și se face, este o activitate de colaborare în ideea că această Uh, colaborare va duce la interacțiunea cu cât mai mulți oameni. Studenții uh, se cunosc, au timp pentru a se cunoaște, pentru a uh, se obișnui cu deprinderile de lucru. Este o parte foarte importantă a procesului de învățare. Acestea sunt doar câteva exemple. Am să trec peste câteva exemple și am să închei cu unul. Uh, pentru a sublinia faptul că mobilitatea reală este de asemenea foarte importantă, pentru că noi utilizăm tehnologia informației și comunicării pentru a susține mobilitatea fizică. Aici avem doar o, o listă indicativă și am o listă mai, uh, mai detaliată pe care pot să vă arăt dacă doriți, dar vreau să vă vorbesc despre ideea că poți să-i ajuți pe studenți să se întâlnească online, să devină uh, parteneri sau prieteni prin uh, site-urile de uh, întâlniri, dar de asemenea ei pot să facă schimb de informații despre locurile unde au călătorit sau locurile unde vor să meargă. utilizăm instrumente ca și Facebook, dar există și instrumente utilizate, și create special pentru universități, pentru a facilita această activitate de Uh, cunoaștere. Uh, aceste programe au avut un foarte mare succes și cu toate că la început nu era, uh, componenta interculturală nu era um, foarte importantă, între timp se utilizează aceste platforme online pentru, pentru învățare, pentru formare. Deci și acesta este un, un, un forum online în care se face și, în care există și componenta de învățare. Uh, am să aștept întrebările dumneavoastră, pot să vă dau mai multe detalii și să discutăm despre oricare dintre aceste elemente. Uh, noi sperăm că vom uh, uh, că se va recunoaște susținerea tehnologiei informației și comunicării um, pentru internaționalizarea învățământului, um, pentru că ne ocupăm acum de programe ca Erasmus virtual uh, și alte proiecte pentru că prin tehnologia informației și comunicării se poate ajunge la studenți care nu pot să se implice în programul de mobilitate Erasmus, dar care astfel pot totuși să uh, dobândească competențe interculturale, cunoștințe despre culturile din alte țări. Este important ca uh, universitățile să aibă um, oameni care să se ocupe de tehnologia informației și comunicării, dar nu, nu, nu e nevoie de foarte mulți oameni. Este important însă ca universitățile să se angajeze în acest uh, proces. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum îmi dau cuvântul domnului Rasie. Rasie, domnule, aveți cuvântul. Good morning, everyone, and uh, thank you. Bună dimineața tuturor și Mulțumesc, este o onoare să mă aflu aici. Remarc pe scurt că acum 5 minute am avut o întrerupere care uh, a fost uh, foarte tipică. Vechile forme de mass media au încercat să întrerup uh, o discuție despre noile forme de mass media. Deci sper să nu fiu și eu întrerupt în același fel. Așadar, internetul este deja cea mai mare platformă mondială pentru punerea în comun a culturii și acum ne aflăm doar la un clic depărtare de alții. Sigur, noi vorbim astăzi despre eforturile guvernamentale în acest domeniu, dar trebuie să începem prin a spune că toți ne aflăm uh, în uh, același univers virtual când intrăm pe internet. Vă pot da un exemplu, știm cu toții Uh, sau știm ce s-a întâmplat cu campania uh, lui Obama din 2008, care s-a folosit foarte bine de internet pentru a câștiga alegerile. Uh, eu, ca politician, dar și tehnolog, nu știam exact cât de mult s-a schimbat lumea până când m-am vizitat tatăl, pentru că mă sunase și îmi ceruse să-l vizitez ca să-l ajut să-și citească e-mail-urile tatăl meu nu este foarte interesat de politică, nu ar participa la vreun meeting uh, politic, uh, nu ar susține vreun candidat uh, sau nu și-ar suna prietenii să le spună pentru cine să voteze, dar dacă ar vizita prieteni sau dacă s-ar duce la restaurant și s-ar discuta despre politică, el sigur că ar avea o opinie. Tatăl meu are 83 de ani și a votat în uh, Statele Unite cam de, la, de când avea 50 de ani. Dar uh, ducându-mă la el acasă, uh, deci l-am ajutat cu e mail pentru că nu știa cum să trimită mai mult de un e-mail odată și l-am ajutat, am văzut ce e-mail trimitea și era un link către un video al lui Barack Obama. Și mi-am dat seama că tatăl meu se adresa acelorași 50 de ani, eh, mă scuza, 50 de persoane cărora li s-ar fi adresat la telefon în decursul unei săptămâni, li se adresa într-un minut, practic, trimițându-le tuturor acel, acel, eh, acel video și devenise implicat în politică fără a-și da chiar seama. Și acum eh, să ne gândim la întreaga populație a SUA, în campania electorală din 2008 au fost 1,5 miliarde de ori de când, de, mă rog, de vizionări ale unui uh, ale unei registrări video cu Barack Obama sau cu John McCain. Dar din acele 1,5 miliarde de vizionări, 90% se refereau la filmări uh, nu, nu oficiale, ci filmări ale cetățenilor cu propriile videocamere. Deci e foarte clar că trebuie să ne gândim la faptul că oamenii obișnuiți uh, se conectează, nu țin cont de frontiere, se conectează pe internet și uh, nu contează foarte mult ce încearcă să facă guvernele și o fac mai rapid decât guvernele. Oamenii au dezvoltat și un, și un limbaj comun ca să se înțeleagă unii pe alții. Uh, da, neținând cont de limba maternă a fiecăruia. Ei comunică prin uh, video de, mai degrabă decât prin text și eu am creat un nou term cum ar, uh, care s-ar putea traduce prin videotizare, cum ar veni de la alfabetizare, uh, și eu aș spune că noi suntem pe jumătate familiarizați cu cultura video, pentru că toți știm, absorbim conținuturi video, pentru că privim la televizor sau pe internet fără nicio problemă, dar dacă ni se cere să creăm un conținut video, ă, nu știu dacă toți vom fi capabili să facem acest lucru, dar există o nouă generație care este pe deplin familiarizată cu acest ă, mod de comunicare, ei comunică pe calea video într-un mod foarte natural și uh, mult mai puțin sau deloc folosesc uh, textul scris atunci când comunică între ei. Și atunci, cum se leagă asta de Uniunea Europeană? E bine, organizarea mea, Formul pentru Democrație Personală, uh, a examinat modul în care uh, noile forme de comunicare a modific- uh, au uh, schimbat politica și cultura Statele Unite. Anul trecut în Barcelona am încercat să vedem, să explorăm acest subiect în UE, am implicat mai mult de 400 de oameni din 15 țări și timp de două zile am încercat să răspundem întrebări în legătură cu potențialul noilor tehnologii în guvernarea Europei și cum să impulsionăm o comunicare paneuropeană și am reușit chiar să și furnizăm unele răspunsuri, cum ar fi faptul că există multe subiecte de conversație de interes național, asta se întâmplă în mod natural, inclusiv uh, guvernarea UE, uh, o mai mare transparență a instituțiilor UE, apărarea libertăților pe internet și Există și, însă și diferențe organice care nu pot fi eliminate ușor. Sigur, pe oamenii interesează modul în care internetul schimbă politica din diferite țări, dar asta diferă de la țară la țară. Exemplu, alegerile din Marea Britanie, care s au desfășurat doar uh, pe perioada de trei săptămâni și atunci internetul nu a avut atât de mare impact precum în Statele Unite există și posibilitatea ca oamenii să nu învețe limba altuia, ci să încerce să găsească o limbă comună. Există un uh, om de știință francez care a spus că se va, se, până la urmă se va dezvolta un limbaj comun pentru o um, conversație uh, pan-europeană pe internet, dar din nefericire ea va fi limba engleză. Uh, am văzut că una din teme este cum poate fi utilizat internetul pentru o mai bună guvernare, pentru ca guvernanții să-și îndeplinească promisiunile uh, și se merge spre o guvernare electronică sau o guvernare 2.0. Dar eu uh, am inventat un alt termen, we government, deci guvernarea noastră în care oamenii colect, sau colectează datele furnizate lor de către guvern sau uh, o fac uh, în mod independent, colectează date publice și creează noi forme de servicii și punerea în comună a informațiilor pentru ca uh, viețile lor să fie mai utile pentru societate și o fac mai repede decât ar putea să o facă guvernele. Și din acest motiv vă încurajez să vedem menul date deschise și ce înseamnă date publice și să vă gândiți la noțiunea uh, de public. Asta pentru mine înseamnă uh, date care pot fi accesate de către toată lumea uh, pe internet și trebuie să existe un element nou în definiția noastră a sistemului public. Deci un document sau o dată dintr-un birou al unei agenții guvernamentale nu înseamnă că este public dacă nu se află pe internet. Există o alt, un alt limbaj comun al internetului și este un limbaj asemănător unui puzzle, pentru că internetul face posibil tot fel, posibile tot felul de conexiuni. Nu e vorba doar de hyperlink ul HTML, ci e vorba și de cât de rapid putem uh, pune ideile în comun. Asta se face mai nou prin Twitter sau conferințele online sau așa numitele Meet Up Everywhere, întâlniri tuturor, uh, întâlniri peste tot. Uh, sunt uh, platforme care permit oamenilor să se întâlnească în mod virtual. Și problema generală este că noi trecem de la o economie a sărăciei la o economie a abundenței și asta o facem cu viteză mai cu viteza luminii Până la urmă, toți oamenii vor fi conectați în câțiva ani cu uh, echipamente mobile, deci cum ar fi iPhones, BlackBerry pe care le avem astăzi, dar care în curând vor fi demodate la, uh, la rândul lor. Și, uh, în final, mă voi referi și la problema educației, ca să înțelegeți de ce viteza e așa importantă și de ce uh, e important să dezvoltăm tehnologia ale de mm, picuri uh, solide în uh, Europa. Eu am experiență în acest sens cu transmisii în uh, școli publice în 1997 și am descoperit că tehnologiile informațiile, util, informației utilizate în școlile publice erau exact la fel cu cele din mediul de afaceri. Deci celulare, faxuri, telefoane, xeroxuri. Și dacă în 1997 uh, nu vedeai încă pe cărțile de vizită adresa e-mail a persoanelor, nu era o surpriză, dar în 13 ani ce s-a întâmplat? Ei bine, fiecare companie din lume își conectează angajații și clienții pe rețele accesibile 24 de ore din 24, deci când cumperi echipament de la Sony, Canon uh, și o faci pe internet, când faci click, uh, uh, compania știe, pentru că îi permite dinamismul rețelei. Dar ce se întâmplă în domeniul educației? Ei bine, doar 15% din școli au asemenea servicii. Noi uh, încă avem uh, noțiunea aceasta, cred eu, învechită, că educația se face în clase, dar hai să ne închipuim cum ar fi să conectăm părinții, uh, profesorii și elevii, la fel cum sunt conectate companiile cu angajații și uh, clienții. Toți ar avea acces la uh, librăriile, uh, la, mă scuzați, uh, bibliotecile digitale mondiale pentru a făuri o democrație digitală a secolului 21 care merge dincolo de uh, granițele UE și creează, o, și creează o nouă viziune a unei guvernanțe globale a omenirii. Mulțumesc pentru atenție. Trecem acum la dezbatere în legătură cu cele două expuneri. Cine dorește să ia cuvântul? Vă rog, colegi. Domnul Bellinger. Soltanto una domanda. Aș avea doar o întrebare către ultimul, adresată ultimului orator. Aș dori să-l întreb dacă el consideră că în educația secolului 21 la care trebuie să aibă toți acces și nu doar o elită și unde toți trebuie să aibă să se bucure de succes și unde ar trebui să existe un sistem educațional uh, concentrat pe elevi, pe studenți, nu cum se întâmpla înainte. Dacă, deci, introducerea tehnologiilor și a internetului presupune un nou model educațional diferit de cele din trecut. Deci, cu noi programe de învățământ, fără ca profesorii să mai aibă un rol uh, dominant, cum uh, se petrecea încă din secolul XIX, profesorul să se afle uh, în spatele unei catedre prăfuite și dacă domnia sa nu crede că ar trebui schimbat tot sistemul educațional și nu doar din motive tehnologice, nu doar uh, din cauza internetului, ci pentru a deplasa accentul de la predare la învățare. We are collecting uh, some... Mai strângem alte întrebări, vă rog. Domnul Sfer din uh, Slovenia. Mulțumesc, doamna președintă. Am o întrebare pe care doresc să adresez domnului de Greuter. Aș vrea să știu dacă studenții au posibilitatea încă de pe acum să studieze la această universitate pe baza mobilității virtuale. Deci, este posibil să fii student la universitatea dumneavoastră fără să fie necesară o prezență fizică și poate acest model de studiu să înlocuiască pe viitor mobilitatea reală a studenților care sunt din acest punct de vedere perspectivele. Mulțumesc! Mulțumesc! Colegul Sve din Polonia. Mulțumesc, doamna președintă, pentru aceste prezentări foarte interesante pentru aceste uh, viziuni ușor futuriste, care însă probabil că într-un viitor foarte apropiat vor deveni realitate. Am impresia că tehnologia informațională uh, nu uh, poate înlocui în totalitate contactul direct între profesor și elev, profesor și student. Cred că trebuie să existe și contacte personale Sigur că anumite aspecte ale contactelor virtuale vor juca un rol tot mai mare complementar acestor întâlniri față în față. Am o întrebare. Credeți că dacă în câțiva ani nu va mai exista o sciziune digitală în Europa. Dacă va uh, exista pretutindeni în Europa accesul la internetul de mare viteză, dacă toate școlile vor uh, face parte din această rețea, atunci în această situație, credeți că aceste sisteme de schimburi între studenți, de schimburi informaționale între elevi, portale educative, active în internet, alte uh, asemenea contacte între tineri. Vorbeam ieri despre studenții la drept. Astăzi, uh, încă, studenții la drept din diversele țări nu pot comunica între ei pentru că nu vorbesc același limbaj. Oare un program Erasmus va putea fi înlocuit la un moment dat de un i-Erasmus, un eh, proiect electronic? Poate că ar trebui să avem de pe acum proiecte pilot ca pe viitor aceste contacte să se transforme în contacte virtuale. Mulțumesc, domnul Matula. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea și să-i felicit, dar și să profit de experiența și expertiza celor doi distinși oaspeți de astăzi și să le pun o întrebare direct. Ținând cont de ritmul de dezvoltare din ultimii 10-15 ani. În special în domeniul IT, adăugăm aici telefonia celulară, ținând cont de viziunea pe termen scurt pe care, am, care a fost prezentată în câțiva pași. Îndrăznesc să întreb, există cel puțin o viziune ce se va întâmpla peste 50, peste 100 de ani poate, pres, în acest domeniu, presupunând că ritmul de dezvoltare în domeniul IT se va menține. Pentru că saltul este fantastic în 10-15 ani. Poate e bine să ne întrebăm, dar peste 50 sau 100 de ani, cu această condiție, mergând pe aceeași cale. Vă mulțumesc! Mrs. Gal from Portugal. Doamna Scalpeles din Portugalia. Din... Mulțumesc foarte mult. Aceste intervenții au fost foarte interesante și uh, mi-a făcut plăcere să pot să le urmăresc. Dar există ceva ce a lipsit. Tehnologia informațională este un mijloc extraordinar, dar există și amenințări fie în politică, fie în educație. Trebuie să putem controla acest domeniu și trebuie să vorbim și despre asta. O altă întrebare adresată domnului de la Universitatea din Louvain. Cred că este deosebit de important să existe uh, un schimb între studenți, un contact și cu profesorii. Există oare analize în legătură cu experiența studenților pe baza schimburilor virtuale și din punct de vedere al profesorilor, din punctul ăsta de vedere? Mulțumesc! Vreau să atrag atenția colegilor că noi încă de mulți ani, în cadrul programului Comenius, avem și un program e-twinning de înfrățire electronică. Sunt, din acest punct de vedere, înfrățite și clase de elevi dincolo chiar și de granițele Uniunii Europene, deci uh, nu este doar un program de contacte între școlari, ci uh, un program de contacte virtuale chiar în afara granițelor Europei. Anul trecut, la Sofia, am uh, asistat la o asemenea întâlnire între foarte mulți elevi. Am putut vedea cum această tehnică a creat legături între acești copii, s-au creat prietenii prin intermediul internetului și cred că din acest punct de vedere ă, am atins deja un nivel foarte înalt. Dar acum dau cuvântul experților. Primul va fi domnul doctor Rasie, care va lua cuvântul. Deocamdată, vorbitorul nu a deschis microfonul. I'm sorry. Thank you for, uh... Îmi cer scuze, spune vorbitorul. Vă mulțumesc că m-ați numit doctor Rasie. Întrebările toate au fost excelente. Voi încerca să dau răspunsurile care se impun. În mod evident, sistemul educațional se va schimba. noțiunea, conceptul de educație se va schimba. Este vorba despre o tradiție pedagogică în istoria noastră. Se transmit informații în fața unor studenți uh, pentru o perioadă limitată astfel încât studentul, elevul trebuie să uh, memorizeze informații, să rețină ceea ce îi spune profesorul pentru ca după aceea să dezvolte anumite competențe. Dar într-o lume în care uh, există o abundență informațională extraordinară, acest aspect al memorizării, al reținerii, al învățării pe, din afară este mai puțin important pentru că când poți naviga. Navigația pe internet este mai importantă, iar asta necesită anumite competențe digitale, informații digitale, pentru a ști unde să cauți informațiile, să-ți adresezi întrebările prin mașinile de căutare. Și nu te mai adresezi atât de mult manualului sau profesorului din acest punct de vedere. Iar în ce privește întrebarea uh, europarlamentarului din uh, Polonia, profesorii nu mai sunt neapărat cei care vorbesc ex catedra, trebuie să ghideze uh, studentul spre materialele, informațiile care le interesează și nu este uh, neapărat nevoie de acele competențe pedagogice pe care anterior uh, profesorul le deținea. Deci se schimbă standardele în legătură cu definirea unui profesor. Trebuie să ne deplasăm puțin de la perspectiva aceasta de transmitere de informații într-o clasă a unei școli. Elevii vor putea să își selecteze, să opteze pentru un tip de îndrumător sau altul în funcție de interesele lor. Deci, iarăși, ritmul se accelerează pentru că uh, există un schimb de generații tipic care la 20 de ani odată, conform ADN-ului nostru, se transformă. Cei care știu să folosească Twitter-ul astăzi, deja uh, sunt uh, provocați față de tinerii care caută alt tip de platforme informaționale. Și generația lor poate nici nu mai folosește e-mail-ul. Deci trebuie să existe inițiative inovatoare care să țină pasul cu aceste modificări genetice. Mulțumesc! Yes, um, some reactions also. Și eu aș vrea să reacționez puțin la întrebările puse. Această schimbare de la predare spre tipul de învățare de nou. Important este să uh, deținem instrumente care să susțină procesul de învățare, dar uh, tehnologia nouă are un impact asupra procesului de învățare. Nu este doar un instrument, chiar configurează procesul de transmitere a informației. Tipul de învățare este fundamental uh, diferit de ceea ce știam. Sigur că uh, există schimbări. Voi da un singur exemplu. În măsură în momentul în care te poți servi de anumite instrumente de învățare, deja ca profesor nu mai poți să supraveghezi în totalitate, în maniera tradițională, modalitatea de transmitere a informațiilor. Cu cât tinerii dețin mai multe instrumente, cu atât uh, ei uh, pot, din acest punct de vedere, să nu se supună unei asemenea monitorizări. Este un exercițiu îndelungat prin care am trecut și noi ca um, și cadre didactice universitare um, trebuie să schimbăm procesul de transmitere a informațiilor prin a um, ne strădui să formăm anumite competențe în diverse direcții. Nu este simplu niciodată, dar este clar că în ultimii cinci ani au existat schimbări spectaculoase. A trebuit să ținem pasul cu uh, tehnologia care uh, s-a uh, modificat, s-a inovat simțitor. Eu sunt foarte optimist că vom reuși să ținem pasul, dar poate că uneori este nevoie de puțin timp. În al doilea rând, încă de pe acum, pentru o serie de cursuri există în continuare contacte și față în față, dar există și activități la distanță care sunt în extindere. Colaborăm cu alte universități deschise din țările de jos pentru a atrage cât mai multe grupuri de studenți la uh, materiile pe care le predăm noi și care poate să, să, poate să acceseze informațiile din cele mai diferite locuri. Deci trebuie să găsim universități partenere care operează ca și noi într-o manieră deschisă. Se creează practic o întreagă rețea Există și multe universități tradiționale care se simt tentate să uh, garanteze o mai mare mobilitate a studenților. În al treilea rând, există o înlocuire a programului Erasmus uh, eu cred că un mare număr de studenți eh, preferă să aibă și această experiență fizică de contacte cu uh, colegii studenți și cu profesorii, dar trebuie eh, să creiem acestor studenți de asemenea și experiența tehnologiei informaționale și a comunicațiilor de tip nou. Deci trebuie să poți interacționa și cu colegii de generație care uh, au o, o pregătire pe bază virtuală. Și cred că în felul acesta se completează pachetul educativ lucrurile evoluează într-adevăr foarte repede și universitățile vor trebui din acest punct de vedere să se readapteze ca, pentru a nu pierde interesul studenților și cadrele didactice vor trebui să uh, respecte această dinamică. Trebuie să avem în vedere uh, această combinație de prezență fizică și uh, studiu virtual. Știința în tehnologia educațională evoluează în dezvoltarea unor instrumente noi care au o influență uh, semnificativ mai mare. Trebuie să vedem care sunt rezultatele. Din acest punct de vedere, cred că trebuie să existe studii de impact și monitorizări, să vedem uh, dacă și mediul tradițional uh, de predare uh, trebuie să fie folosit în continuare sau nu. Cred că acestea ar fi reacțiile mele. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să revin asupra ceea ce a spus colegul Sver. A existat dintotdeauna și uh, învățământul la distanță. Universitățile uh, la distanță și uh, eu am un asistent care uh, a absolvit un asemenea curs, uh, au o uh, activitate simplificată care se bazează pe noile tehnici acum, există videoconferințe care se oferă, deci Cred că și pentru uh, cei care au recurs la un studiu la distanță, noile uh, tehnologii sunt de uh, mare folos. Noi vorbim despre studenții care trebuie să fie introduși în această lume, care trebuie să deprindă aceste instrumente. Problema este că cei care predau ei înșiși încă nu au competențe în acest domeniu. Trebuie odată cu elevii, odată cu studenții să se readapteze. În cadrul procesului de la Bolonia am văzut cât de dificil este ca profesorii să poată să transmită într-o perioadă de trei ani ceea ce înainte uh, se preda într-o perioadă de cinci ani flexibilitatea la cadrele didactice este mai uh, redusă decât la generația tânără. Tocmai de aceea trebuie să punem un accent pe readaptarea uh, celor care predau. În cadrul ideilor uh, pe care le-am formulat în cadrul învățării de-a lungul întregii veți, ne-am dorit să elaborăm programe care să se ocupe și de cadrele didactice, pentru că ne concentram mult pe ceea ce se oferă elevilor, studenților și mai puțin pe ceea ce se oferă uh, cadrelor didactice ca atare. În anul viitor va trebui să avem și un program pentru cadrele didactice. Trebuie să acceptăm realitatea, să ținem pasul cu ea și acolo unde este nevoie de corecții, trebuie să intervenim pentru a aduce uh, calitatea activității la cele mai înalte niveluri. Doamna profesor Videman acum. Vă mulțumesc, uh, doamna președintă. Uh, eu nu sunt uh, uh, profesor. Vă mulțumesc pentru acest titlu, totuși. Uh, a, ok, spune președinta, am cer scuze, am a scrie aici profesor, dar sigur nu e nicio problemă, spune doamna Videman. Nu, vă mulțumesc pentru faptul că am posibilitatea să fiu astăzi aici și să mă adresez dumneavoastră din punctul de vedere al UNESCO, mai ales al Comisiei Germane a UNESCO. Aș dori să încep prin a vă spune care sunt instrumentele de politică pe care Uniunea Europeană și UNESCO le elaborează, le au, de fapt, împreună pe acest subiect. Care sunt instrumentele de referință pentru cele două uh, entități, pentru Uniunea Europeană și pentru UNESCO, pe care se pot baza pentru a trata în mod adecvat acest subiect. Sigur că, în primul rând, uh, Uh, primul uh, instrument este Convenția UNESCO pentru diversitate culturală, pe care și Uniunea Europeană și-a însușit-o și-a incorporat-o în uh, sistemul său legislativ. Foarte important este de asemenea, foarte important este discuția și rezultatele summitului mondial privind societatea informațională. Aici UNESCO a jucat un rol foarte activ și uh, s-a a militat pentru uh, prioritizarea diversității culturale ca o parte centrală pentru societățile informaționale, societățile bazate pe cunoaștere. În procesul ulterior summitului, UNESCO este răspunzător pentru implementarea unei, uh, acți- uh, unei acțiuni numită cultura, diversitate culturală și identitate, diversitate lingvistică și conținuturi locale. Acest instrument este uh, să s-a născut, practic, din convingerea UNESCO și a Uniunii Europene, convingere că bunurile um, culturale nu trebuie să fie tratate ca bunurile economice tradiționale. Ele au o însemnătate deosebită pentru identitatea noastră culturală și pentru societatea bazată pe cunoaștere și pentru sistemul nostru de valori. De aceea, trebuie să avem mare grijă atunci când elaborăm politici pentru aceste tipuri de bunuri și servicii, cele culturale. În rezumat, pot să vă spun că UNESCO militează foarte puternic pentru uh, accesul universal la cunoaștere de asemenea pentru accesul la conținuturile diversitate din punct de vedere cultural de toate tipurile și din întreaga lume, mai ales în ceea ce privește statele în curs de dezvoltare, dar acesta nu este subiectul nostru de astăzi. Uh, am fost rugată să iau poziție la, ca răspuns la trei întrebări. În primul rând vreau să vă spun câte ceva despre obiectivele pe care trebuie să le aibă uh, politica în domeniul acesta din punctul de vedere al UNESCO. Așadar, accesul universal la conținuturi culturale trebuie să fie promovat. În primul rând, sigur că acesta este obiectivul, convingerea fiind că accesul la uh, un peisaj de informații multiculturale este necesar pentru societățile noastre și este necesar pentru uh, a păstra și a promova pacea și coeziunea între societățile noastre, mai ales în această societate în care trăim, care este din ce în ce mai mult multiculturală. În același timp, avem convingerea că integrarea europeană poate să fie promovată, poate să fie uh, susținută uh, de acest schimb intercultural. Fiecare dintre noi își îmbogățește viața atunci când are acces la bogăția culturală, la comorile culturale ale altor uh, țări. Și, în, nu în ultimul rând, uh, abilitățile de care avem nevoie um, la locul de muncă în această lume globalizată, aceste abilități sunt create printr-un acces timpuriu uh, la, și prin aprecierea de timpuriu a uh, bogăției culturale a tuturor țărilor. De asemenea, în final, putem să spunem că politicile care promovează înțelegerea culturală, schimbul, schimbul cultural, pot să creeze o cerere pentru conținuturile culturale, pentru că nu doar în regiunile uh, cu limbi mari, dar mai ales în cele cu limbi uh, mici, accesul la, uh, prin internet al multor utilizatori poate să fie benefic pentru Uh, progresul uh, uh, economic al acestor zone. Vreau să fac și câteva observații cu privire la riscurile care se conturează privind internetul. Uh, aceste politici care au ca obiectiv accesul universal la uh, conținuturile culturale prezintă și niște riscuri sau cel puțin fac față, sunt în fața unor provocări. În primul rând, am putea să spunem că în, ultim, în ultimii ani am văzut o concentrare foarte puternică a puterii în mâinile câtorva corporații multimedia transnaționale, printre care și câțiva jucători uh, media globali. Cred că ar trebui să îi uh, avem în vizor. De asemenea, am observat că apar uh, gatekeepers, uh, niște pasnici, care controlează accesul la uh, infrastructura um, decisivă și la canalele de distribuție pe internet. Aceștia creează uh, niște uh, ghișee de taxe astfel încât fiecare care dorește să ofere conținuturi pe internet sau să acceseze conținuturi trebuie să uh, le plătească o taxă, trebuie să-și uh, împartă veniturile cu aceștia, să se conformeze termenilor lor comerciali. Uh, de exemplu, uh, exemplul Apple a început cu iTunes pentru muzică, apoi s aceasta s-a combinat cu iPod și acum există și iPhone. Fiecare uh, cumpărător de iPhone care dorește să um, asculte muzică sau să folosească acest dispozitiv, trebuie să accepte regulile acestei uh, întreprinderi, nu doar cele comerciale, ci și standardele uh, privind conținutul. Și aici sunt niște semne de întrebare uh, cu privire la dominarea uh, pieței pozițiile pe piață și, de asemenea, preocupări privind libertatea de expresie și libertatea presei. UNESCO a subliniat și faptul că există o serie întreagă de studii cu privire la un fenomen cu priv, care arată că această mare bogăție culturală care există deja pe internet nu înseamnă că ea este și folosită. Uh, există conceptul de uh, false diversity, diversitate falsă. Uh, studiile arată că există din ce în ce mai multe grupuri de utilizatori care nu utilizează bogăția de informație de pe internet, ci se uh, concentrează în anumite grupuri sociale pentru a face schimb, pentru a-și confirma propriile opinii, propriul mod de a vedea lumea. Uh, Așadar, șansa uh, oferită de, uh, de marea bogăție interculturală pe internet nu este utilizată. Foarte mulți oameni utilizează internetul tocmai pentru a se delimita, pentru a se închide în fața celorlalți care au alte opinii, alte idei sau care uh, vin din alte culturi, care promovează alte conținuturi pe internet. Această uh, retrimitere la sine ca punct de referință pe internet um, este uh, periculoasă pentru că poate să submineze în final și rolul familiilor și al școlilor în transmiterea uh, elementelor de identitate culturală uh, pe termen mediu sau pe termen lung. Acest rol este subminat și acesta, uh, acest lucru este îngrijorător din punctul de vedere al UNESCO. Uh, și în final putem să spunem că nu ar trebui în niciun caz, și există o îngrijorare și în acest sens, nu ar trebui ca internetul în următoarea generație să uh, devină o mare piață Pentru că ideea este să se creeze o sferă publică la care fiecare să aibă acces și mai ales o sferă în care să se găsească, uh, să fie accesibile conținuturi culturale de înaltă calitate pe uh, viitor vor exista foarte multe oferte de, de divertisment pe internet, uh, de amuzament pentru diverse categorii sociale, dar întrebarea care se pune este care va fi pe viitor soarta conținuturilor mai scumpe, de bună calitate culturală, care vor fi uh, limitate pentru că nu vor fi accesibile decât unei elite de cetățeni care își poate permite accesul la ele, așa cum e situația și astăzi, din păcate. Și aici se pot observa tendințe îngrijorătoare pe care le putem realiza prin sintagme ca realizarea potențialului pieței digitale în Europa, discuția despre extinderea foarte puternică a drepturilor de autor Vreau să spun foarte clar, UNESCO este în favoarea protejării drepturilor de autor, dar trebuie găsit un echilibru uh, corect între interesele autorilor și cele ale utilizatorilor. Așadar, care sunt politicile pe care UNESCO le susține? În primul rând, programul Information for All, programul Informație pentru Toți al UNESCO, care uh, susține toate politicile care oferă un acces foarte mare la um, opere de domeniu public și anume acces gratuit. De aceea, UNESCO consideră că Europeana este un foarte bun exemplu, care a fost, Europeana care a fost uh, un copil al acestei comisii din Parlamentul European, uh, Uh, există și un program similar la UNESCO, World Digital Library, Biblioteca Digitală Mondială, care vine să complementeze europeană, nu să o înlocuiască. Sigur că uh, toate politicile cu privire la operele orfane, uh, dreptul, dreptul de autor, de asemenea opere de domeniu public și a uh, Uh, standardelor tehnice uh, pe internet. Acestea sunt uh, considerate importante de către UNESCO. De asemenea, UNESCO susține principiul accesului liber, open access, nu doar în domeniul științific, ci și în celelalte domenii. Mă apropii de sfârșit, spune uh, vorbitoarea. Vreau să mai vorbesc doar despre pluralismul media, care este uh, un domeniu de politică important și în acest context um, un subiect de mare importanță pentru UNESCO sunt societățile publice de radiodifuziune care ar trebui să fie accesibile nu doar prin radio și televiziune, ci și pe internet și, de asemenea, ultima, ultimul com concept, competența media, despre care am vorbit și care este foarte mult promovat de către UNESCO. Mulțumesc, doamnă Videman. Dăm acum cuvântul domnului profesor Jean-Noël Janani. Profesor, sper. Sper că sunteți profesor. Nu m-am înșelat. Sunteți profesor, da. Da, doamna președintă. Dar eh, prenumele, sigur că nu a fost vina noastră, e Jean noël Doamnă președinte, domnilor și domnilor parlamentari, îmi exprim recunoștința pentru că m-ați invitat astăzi uh, să vă vorbesc despre un subiect atât de important care poate fi rezumat în acest fel, și anume internetul, acest cadou minunat pe care ne-a făcut, uh, pe care ne-l-a făcut uh, tehnologia, va fi până la urmă o binefacere sau un handicap pentru cultură. Cred că aici, în Parlamentul European, este cel mai bun loc în care putem să ne punem această întrebare și eu uh, mă voi uh, alinia la observațiile doamnei Vindeman, care cred eu că a avut un ton optimist, dar și o îngrijorare legitimă când a exprimat necesitatea de a nu lăsa uh, uh să se dezvolte spontan, fără nicio intervenție a puterilor publice, un mediu atât de esențial. Și aș vrea să-mi organizez cuvântarea începând cu a reaminti trei noutăți uh, importante care se leagă de tema noastră și apoi să mă refer la trei iluzii atât de răspândite și să insist mai mult asupra a trei hotărâri uh, sau trei acțiuni pe care trebuie să le întreprindă autoritățile publice pentru că le revine o răspundere istorică. Un istorian que vous avez invité et aussi... Uh, Sigur, pentru că sunt istoric și pentru că am avut uh, răspunderea de a conduce Biblioteca Națională a Franței timp de 5 ani, am putut contribui a, la nașterea acestei europeana, care a fost deja evocată aici, și eu am avut uh, privilegiul să fiu naș și am numit-o plecând de la rădăcini greci, grecești și latine, ceea ce este interesant. Acum, pe scurt, Vreau să mă refer la relațiile publicului cu operele, cu creatorii și cu autorii și, de asemenea, cu industriile și comerțul uh, care îi face accesibile aceste opere. E frapant o evoluție în legăturile publicului cu accesul temporal la opere. Nu mă gândesc atât de mult la accelerarea instalării noilor tehnici, cât la rapiditatea circulației informațiilor, ceea ce a fost deja evocat aici uh, apropo de învățământ și poate că și mai mult și lucru fundamental e că descoperim în universități și nu numai o eliberare a accesului la opere, la cultură, față de temporalitatea fluxurilor care pot fi stocate de acum. Deci un fel de o re- revanșă a stocului, față de fluxuri. Asta e evident, mai ales în uh, domeniul radioului, pe care îl cunoașteți bine, doamnă președintă, unde accesul publicului de acum se organizează nu atât uh, se, uh, pe lângă accesul direct, ci în stoc, ca un fel de, acces, ca un fel de se poate uh, compara cu modul în care se organizează cărțile pe raft. Apoi, există și fenomenul reproducerii, care s-a accentuat foarte mult și aici cu efecte ambivalente, dar voi reveni la acest lucru și apoi sunt și legături diferite cu integritatea operelor. Uh, aspect care frapează pe cei care uh, observă evoluția muzicii. Marcel Duchamp deja împodobise Gioconda cu o pereche de mustăți, dar uh, ăsta era un lucru rar. Însă acum există de acum există posibilitatea de a face creații remarcabile plecând de la opere originale, ceea ce sigur că pune imediat problema dreptului moral, la fel de important ca și dreptul de autor, uh, pentru uh, conservarea operelor. Și toate acestea constituie o mutație formidabilă și în anumite cazuri pot să ducă la transformări care uh, să ne nedumerească și ar putea mm, duce la uh, nutrirea a trei iluzii majore și cred că trebuie să le eliminăm dacă dorim ca această ambivalență să nu ducă la uh, mm, efecte negative pentru democrațiile luminate. Și prima iluzie e cea a eficienței. Aici mă gândesc la cultură, deci mă gândesc eh, implicit la politică. E vorba de eficacitatea unei mâini invizibile, ca să caricaturizăm pe Adam Smith, că conform unei alchimii ciudate, eh, de forțe contrarii și de imaginații, suma intereselor egoiste, nu blamez acest lucru, dar constat că uh, se crede că acest lucru ar putea fi uh, uh, vizibil în cea mai bună lume posibilă. Dar uh, să vedem, pe cine, uh, vedem de fapt care este realitatea. A doua iluzie este că creația colectivă ar fi acum regula și nu creația individuală. Sigur că totdeauna există o muncă de echipă de făcut, de exemplu, în creația cinematografică sau în televiziune, dar eu cred că va continua să existe și că lucrurile cele mai frumoase și cele mai adevărate și cele mai înțelepte vor fi propuse contemporanilor noștri, în principal de către creatori solitari. În continuare, cred că nu e locul aici să intru în controversa privitoare la capacitatea internetului să ne ofere creații colective, că se poate discuta mult timp despre meritele și defectele uh, Wikipedia, de exemplu, dar nu am timp acum. Și a treia iluzie, și cea mai gravă, probabil, e ideea că noi am intrat într-o lume a gratuității, ceea ce ar duce, dacă această iluzie ar avea câștig de cauză, la o în, sărăcire a culturii. Ar fi un cimitir al industriei, industriei culturale care ar fi strivite și aici ajungem direct la dezbaterea de la mijlocul secolului al XIX-lea din toată Europa până la Convenția Eh, de la Berna până în, prin anii 1880 și anume ideea că trebuie protejate drepturile de autor repetând neîncetat faptul că gratuitatea nu există în acest domeniu, pentru că totdeauna trebuie plătit. Bun, asta se face în multiple moduri. A, cumpărând operele e de dorit, putem să o facem, sigur, în calitate de plătitori de taxe și impozite, ca nume o parte din banul public să ajute cultura sau o facem în calitate de consumat, consumatori. Să nu ni se tot repete că ceea ce se face gratuit uh, da- datorită publicității nu e plătit de noi. Sigur că tot noi plătim, însă într-un mod diferit. Și atunci, care ar fi forma cea mai eficientă de plată pentru prosperitatea culturii? Asta ar fi întrebarea. Și observațiile mele dar voi reveni la acest subiect, mă eh, conduc la cele trei roluri posibile ale puterilor publice în acest domeniu. Și adică e vorba de datoria lor, răspunderea lor până la urmă. Și cred că statul sau puterile publice în sensul cel mai larg, sigur, acționând la diferite niveluri, unde uh, au eh, răspunderi, de la nivel local până la nivel european, uh, Așadar, aceste puteri publice trebuie să-și combine dinamismul cu căutarea profitului ca să reglementeze efectele acțiunilor. Sigur că nu i vorba de a ceda vreunei tentații iacobine, ceea ce ar fi absurd într-o lume a cărei bogăție este constituită din rețele reticulare, sigur. E o eficiență, dar care constituie și măreția ei, dar nu trebuie să abdicăm la unicitatea misiunii civice a puterilor publice printr-o prea mare reglementare. Cred că nimeni nu va ignora importanța, dar și eh, puterilor publice, dar și uh, printr-o intervenție directă a acestora, pentru că, în primul rând, asta pentru a asigura conservarea conținutului internetului și formelor digitale ale cunoștinței și ale culturii. Pentru că eu cred că nu putem să ne bazăm doar pe uh, domeniul privat ca să conserve memoria noastră. Poetul Jules Superviel spunea că lumea e uh, plină de căi care, de voci fără uh, uh, chip, care zi și noapte cer un chip. și n-aș dori ca vocile să-și piardă fața, fețele și cred că modul de a arhiva conținutul internetului, deci aceste noi arhive de importanță esențială și clasificarea acestora este indispensabilă pentru consultarea lor și asta trebuie să revină, asta este responsabilitatea statului. Și repet aici cu toată forța că migrarea suporturilor, trecerea de la suport la suport, odată cu evoluția tehnologiilor, nu poate să fie decât uh, un apanaj al puterilor publice, pentru că dacă nu, uh, moștenitorii noștri nu ne vor ierta că nu am reușit să păstrăm ce s-a produs. De exemplu, în a, domeniul alegerilor, cum am putea înțelege alegerile europarlamentare dacă n-am avea acces mai apoi la ce s-a întâmplat pe internet, la fel și pentru alegerea lui Obama un uh, ceasornicar trebuie să fie statul, un garant al lungii durate, e valabil și pentru muzică și pentru digi- conținutul digital. Țara, uh, Franța, uh, Franța a stabilit un, uh, un uh, certificat pentru operele de artă. Asta se poate face și cu concursul uh, domeniului privat, dar nu trebuie ca aceștia să aibă uh, predominanța. A doua răspundere a statului, cred eu, este de a organiza cumva conținutul uh, internetului, pentru că acesta duce la uh, uh, riscul de a ne pierde. Pentru că această dezorganizare este un pericol major și pentru asta trebuie stabilite ierarhii, Uh, trebuie organizată oferta și trebuie validată. Și aici cred că nu putem accepta că această sarcină să fie asur, uh, uh, doar mânată de goana pentru profit și de publicitate, pentru că asta ar provoca, sigur, o, <laughs> un efect de avalanșă a banilor și trebuie evitat acest lucru s-a, num, numit ăsta efectul Mathieu, Matei al culturii, uh, gândindu-ne la Biblie, că cel care are, celui care are îi se va da mai mult și celui care nu are îi se va lua și ceea ce are. Noi trebuie să, propo- noi trebuie să propunem o ierarhizare și o clasificare. Creatorii geniale Google spuneau deja în anii 90, poate acum și-au schimbat puțin părerea, că spuneau că dacă lăsam publicitatea să organizeze clasamentul, clasificarea ofertei, asta se va face pe spezele cetățeanului și a consumatorului. Și sunt nenumărate exemple, de exemplu telefoanele celulare. Domnul Brin spunea că dacă lăsăm publicitatea să aibă prim planul, vom avea, vom avea reclame pentru marile firme care oferă uh, celulare, dar dacă Uh, cetățeanul are ultimul cuvânt, am putea eventual produce un raport uh, parlamentar asupra uh, riscului de a vorbi la celular la volan. Și apoi, alăturându-mă celor, celor spuse doamna Windeman, mă voi referi la nevoia de a combate orice fel de monopol sau oligopol privat ce a făcut UNESCO, doamnă, mi se pare de o mare importanță. Dar toată lumea trebuie să urmeze această linie pentru că riscăm să deviem de la această direcție și trebuie să facem asta pentru diversitate, diversitatea limbilor, despre care ați vorbit deja aici, că joacă pe dumneavoastră un rol central, fiind conștiinți de amenințarea uh, pentru uh, unui rol de monopol al, al uh, actorilor privați. Uh, nu am, nu vreau să acuz acest lucru, fac doar o constatare a dinamicii economice. De altfel, Statele Unite, Statele Unite ale Americii sunt conștiente de acest lucru de mult timp și în SUA s-au inventat legile antitrust în secolul XIX cu o eficiență care trebuie reamintită mereu. Și ce e adevărat în Statele Unite, cred eu că trebuie să fie uh, valabil pentru toată lumea. Multe state fac eforturi în acest sens și când am făcut cu mari eforturi o cruciadă nu împotriva Google pentru biblioteca digitală, ci pentru ca Google să nu aibă privilegiul unui monopol. Și a, eu am fost frapat de ecorile pe care le-a stârnit apelul meu, ecor la nivel planetar, în alte uh, țări cum ar fi Japonia sau China. Deci e posibil să nu ne resemnăm în fața dinamicii cibernetice naturale care ar duce la un monopol. Și manualul meu de luptă pe care îl uh, făcusem și nu spun asta din vanitate de autor a fost tradus în 15 limbi, ceea ce înseamnă că, e, uh, uh, că demonstrația mea simplă, nu știu dacă a convins pe toată lumea, dar măcar a fost ascultată și comentată în toată lumea, în marile regiuni ale culturii. Și aș ruga Europa să fie și ea conștientă de acest lucru și eu cred că o face. Există necesitatea unei reglementări pentru a sprijini creatorii, bibliotecarii, editorii, pentru că altfel aceștia s-ar lovi de pericolele monopolurilor. Nu insist, știți că Google, dacă vorbeam de Google, a făcut un act de piraterie, digitalizând fără autorizare fără autorizație cărți care nu le aparțineau și punând fragmente din acestea pe internet, ceea ce nu ne miră, ci e efectul natural al aroganței provocate dincolo de considerentele morale de, un monopol, de către un monopol de acest tip. Și, doamna președinte, doamnelor și domnilor, doream să vă vorbesc uh, să, în termen general, fără mănuși. Cred că noi aici toți ne aflăm în fața unei provocări esențiale Cred că, până la urmă, trebuie să vă avertizez uh, uh, că există trei tentații spun, a spune că Europa ar fi un cadru depășit în numele globalizării, dar aceste, această globalizare provoacă o extindere a accesului tuturor, dar în același timp și o consolidare a specificităților regionale și naționale. Asta înseamnă că n-am mai ține cont de libertatea noastră de a fi diferiți și de valorile noastre de a fi exemplare în acest domeniu de China, Japonia, India, privesc spre noi, lumea arabă cu Biblioteca Alexandriei privesc spre noi și e important să răspundem acestor așteptări cu toată vigoarea de care suntem în stare. Și tentația noastră, sigur și o știm, e cea de a renunța. Toți domnii aceștia care ne spun că trebuie să dăm greș, că nu, e nimic, nu mai e nimic de făcut, că această lege și că această acțiune noastră, că această acțiune va fi încălcată. Că tehnologia, până la urmă, da, mă îndrept spre final, doamnă, spunându-vă că această a doua preocupare a noastră care există, ni se pare nejustificată și apoi e ultima mea frază, mă pregătesc de aterizare. știm, ne așteaptă o sarcină uriașă, dar e pe măsura ambițiilor generației noastre și a nobleței unei adunări cum este cea, uh, a, cea de față. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnă. Mulțumim, domnule profesor. Nu mai avem mult timp la dispoziție pentru dezbatere. Îl rog pe fiecare dintre colegii care doresc să intervină să nu vorbească mai mult de un minut. Doamna Camaivert. Mulțumesc, doamnă președintă. Le sunt recunoscătoare celor doi experți, domnului profesor Janene și doamnei Verena Videman, pentru expunerile făcute. Într-un fel a reflectat situația aproape schizofrenică în care ne aflăm, situația pe care ne oferă internetul, un acces la o diversitate culturală pentru toată lumea, pe de altă parte confruntarea cu o situație în care um, se dezvoltă un fel de piață globală care limitează liberul acces și uh, care poate să creeze o lume a celor bogați din punct de vedere informațional, spre deosebire de lumea celor izolați, sărați uh, din punct de vedere al accesului la informații. Și uh, Există de asemenea coliziuni cu dreptul de autor, poate că puteți să vă referiți puțin și la aceste aspecte. Mulțumesc, domnul Vatimo din Italia. Vă rog. Eh, no, Doream doar să întreb eh, invitații noștri și care ne-au expus lucruri atât de interesante, eh, pentru că știm, cunoaștem situația actuală a drepturilor de autor pe internet Sigur, sunt multe probleme. Aici problema uh, uh, schimburilor peer-to-peer, sigur, uh, oamenii fac schimburi de uh, fișiere muzicale fără a plăti drepturile de autor și eu aș vrea să știu dacă există cineva care cunoaște foarte clar uh, starea lucrurilor actuale, pentru că nu știu bine unde ne aflăm. Știu că în Parlamentul nostru există doi reprezentanți ai Suediei, ai Partidului Piraților, dar încă n-am reușit să mă întâlnesc cu ei. Dar mi-ar place să-i cunosc Însă nu știu dacă vreunul face parte din comisia noastră. Dar oricum, asta ar fi întrebarea. Știm exact uh, unde ne aflăm în momentul actual, pentru că de aici, pe de-o parte, există problema drepturilor producătorilor uh, bunurilor culturale și, pe altă parte, posibilitatea accesului public pentru toți la uh, bunurile culturale. Și e posibil, de exemplu, să ne gândim la o acțiune publică prin care să se facă o, o, o despăgubire, mă rog, a producătorilor, a artiștilor și apoi să se poată pune la dispoziția tuturor produselor, produsele culturale. De exemplu, în domeniul drepturilor de autor, există un moment în care expiră uh, aceste drepturi de autor asupra cărților. După 50 de ani, cred eu, uh, de exemplu, meuștenitorii lui Pirandello sau Kafka Come possiamo Nu mai au dreptul să primească nicio compensație bănească. Pentru că pentru restul, sigur că tehnologia ne ajută mult, dar e vorba de a împăca toate aceste uh, probleme divergente. Mulțumesc. Herr Boris. Mulțumesc. Domnul Boris din Polonia. Mulțumesc, doamnă președintă. Și mulțumesc pentru aceste expuneri deosebit de interesante în urma Revoluției Industriale a venit și această revoluție a internetului, care oferă acces nelimitat la diverse conținuturi. Sigur, există și riscul formării unor monopoluri, există riscul să se transforme internetul într-un fel de piață globală, iar eu cred că misiunea radiodifuziorilor publici devine deosebit de importantă în acest context. Cred că în Europa lucrurile s-ar putea dezvolta aici, de pildă în televiziunile publice. Internetul nu cunoaște limite, iar valoarea adăugată pe care o oferă internetul poate să fie libertatea accesului, uh, aspectele inovatoare, lipsa de bariere, de restricții, pe care anterior au blocat dezvoltarea, inclusiv în punct de vedere al aspectelor fiscale. Cred că uh, însă nu ar trebui ca monopolurile să domine piața internetului. Iar în ce privește protecția drepturilor de autor, Exemplele care au fost date astăzi aici dovedesc că încă nu există un model optim de creare a unui echilibru în acest domeniu. Nu există un echilibru între protecția drepturilor de autor și libertatea de care beneficiază utilizatorii internetului. Mă gândesc la uh, aceste sisteme de uh, sharing în domeniul muzical, trebuie să existe totuși un sistem care să garanteze protejarea drepturilor de autor, pentru ca ei să poată să beneficieze de plăți pentru producțiile lor și, pe de altă parte, utilizatorii internetului trebuie să știe că este interzis să încalce drepturile de autor. Sigur că ne dorim un sistem acceptabil pentru toată lumea. Sigur că toți utilizatorii ar dori să aibă un liber acces la ceea ce internetul le oferă. Probabil că la un moment dat va exista o presiune din partea publicului pentru ca accesul să fie uh, netaxat. Mulțumesc foarte mult. De fapt, noi în felul acesta părăsim uh, subiectul uh, sesiunii noastre, pentru că subiectele acestea se discută în Comisia pentru Industrie, pentru Economie, în Comisia Jurii. Deci, noi trebuie să uh, revenim la ceea ce ne interesează pe noi, nu să intrăm și în aspecte legate de copyright, de piraterie și așa mai departe. În această legislatură vom avea ocazia încă frecvent să vorbim de, și despre aceste aspecte. Deci, uh, uh, îi rog pe oaspeții noștri să reacționeze la întrebările care au fost uh, puse. Doamna Videman. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mai spun ceva în legătură cu liberul acces, subiectul pe care l-a sugerat doamna Camaivat. Nu ne aflăm în niciun fel de coliziune cu uh, legislația care protejează drepturile de autor în clipa de față. Sunt uh, drepturi care uh, se referă la conținuturi și care sunt uh, conținuturi produse de bani publici, ca atare uh, ele ar trebui să fie accesibile pentru toată lumea, nu uh, Um, încalcă drepturile de autor. Pentru noi este foarte important pentru că în felul acesta găsim răspuns la întrebarea și dacă există anumite conținuturi care nu ar trebui să fie valorificate în uh, sensul uh, că se oferă doar contra cost. Uh, deci că individul care dorește să aibă acces trebuie să plătească. Sigur, există asemenea conținuturi, dar uh, în clipa de față, în ofertele publice, costul uh, este acoperit de către stat. Deci, atunci când uh, conținuturile au fost posibile, au devenit furnizate în baza unor producții care au fost finanțate din bani publici, ele nu încalcă drepturile de autor și sunt gratuite. A fost formulată și o idee de Uh, o intervenție, rolul radiodifuzorilor publici. De fapt, contribuabilul plătește o taxă pe audiovizual. Din această taxă pe audiovizual noi producem conținuturile, iar Convenția UNESCO pentru Diversitate Culturală prevede uh, faptul că și internetul este un mijloc de informare care trebuie să furnizeze conținuturi fără niciun fel de taxă pentru toți beneficiarii. Este un aspect de politică important, astfel ca pe lângă modelele private de introducere de conținuturi în internet, noi să putem furniza conținuturi cu un nivel cultural ridicat, care sunt foarte importante pentru contribuabil și care să fie accesibil pentru toți. Deci sunt într-un fel politici complementare uh, și uh, cu siguranță este și în interesul acestei comisii să uh, aibă uh, informații dincolo de proiectele digitale, dincolo de proiectele europeana, să vadă care sunt posibilitățile de furnizare de conținuturi pentru toată lumea și care să nu fie create doar din perspectiva agendei digitale pentru o valorificare comercială. Aș dori să mai răspund și la o altă întrebare. Există oare claritate absolută? Nu, lucrurile în clipa de față sunt într-o evoluție foarte dinamică pe care am constatat-o în ultimii 10-15 ani și în internet. O tendință care um, a fost practic prevăzută și care se materializează în clipa de față prin um, reglementările economice, economia creării de rețele, există într-adevăr actori globali importanți. Eu am menționat Apple, care devin și mai puternici și care nu doar prin modelul de afacere încep să obțină o poziție dominantă pe piață, ci care încearcă acum să uh, Intervine uh, într-o oarecare măsură și în aspectele care țin de libertatea de opinie, de libertatea mass media, atunci când uh, hotărăsc să introducă anumite conținuturi, să introducă anum- să aplice anumite standarde de conținut în oferta pe care o creează. Deci, din acest punct de vedere, devine un subiect interesant din perspectiva libertății de presă. Este un fenomen nou pe care trebuie să-l avem în vedere și trebuie să ne gândim ce răspunsuri găsește Europa pentru aceste probleme. Și eh, domnul profesor Janani a spus că noi în Europa avem, de fapt, o rol de model. Trebuie să vedem cum pot evolua lucrurile pe viitor. Sigur că nu trebuie să reinventăm roata, dar trebuie să aplicăm tipul nostru de a înțelege varietatea tematică și uh, obligativitatea de furnizare de servicii culturale uh, cetățenilor noștri. Mulțumesc, domnul Janani. Ca și dumneavoastră, doamnă președintă, uh, Cred că uh, nu trebuie să ne lansăm într-o dezbatere juridică privind drepturile de autor. Votre commission puissant. Nu cred că, dar pe altă parte nu cred că comisia noastră poate evita acest subiect și în calitate de istoric spune că mă frapează cât de actuale sunt dezbaterile uh, din secolul, de la jumătatea secolului al XIX-lea în Franța și Europa. În primul rând, a existat o luptă între două școli, dacă nu cumva ajungem la echilibrul de care ajunge dumneavoastră, de care vorbea dumneavoastră din aur, cineva spunea că nu, unii socialiști spuneau că nu se poate crea ceva din nimic, deci că totul trebuie să fie gratuit, alții spuneau că atunci când vorbeau economiștii liberali, că atunci când uh, ești autor al unui, unei opere, îi păstrezi la nesfârșit uh, proprietatea și o transmiți moștenitorilor. Uh, datorită unui economist uh, elvețian, Valras, s-a găsit un echilibru că proprieta, uh, autorii operelor rămâneau în proprietatea acestora un, pentru un anumit interval de timp. S-a spus că nu trebuie legiferat domeniul drepturilor de autor, că nu pot, nu pot, în acesta nu poate fi pri, uh, respectat. Dar asta ar fi arătat că nu putem elabora o lege care să fie respectată. Iată că nu a, nu a fost așa. S-a ajuns până la urmă la Convenția de la Berna din 1886, care a fost evocată aici, care a stabilit o regulă în domeniul drepturilor de autor și ce era valabil atunci și e valabil și acum. Uh, un creator poate să trebuie să trăiască și dacă nu poate trăi din drepturile sale de autor, din ce va trăi? Va trăi din propria bogăție, dar cei care, sunt, uh, care nu sunt bogați nu vor putea crea sau va trăi din banii pe care îi vor da uh, mecenații sau statele și atunci uh, se va pune problema cenzurii. Deci e bine să facem o reflexie comună gândindu-ne la drepturile de autor la, în era internetului. E posibil să facem acest lucru pentru că zi de zi se inventează moduri de microplăți eficiente și, pe altă parte, totdeauna vor exista, sigur, și trișori, dar oare o lege care riscă să nu fie respectată de trișori e o lege complet inutilă și apoi se pune și dialectica asta a spadei și a scutului, pentru că mm, ca în filmele western cu Gary Cooper vom vedea cum vine șeriful și șeriful poate să facă treabă bună și avem nevoie de un șerif. E adevărat și pentru creator, dar cât și pentru utilizator și mai ales pentru cei la care ne gândim totdeauna și e vorba de mediatori care pentru public uh, sunt uh, însărcinați cu explicația și mai bună înțelegere și cunoaștere a moștenirii noastre culturale. Mă gândesc și la jurnaliști, dar mă gândesc și la bibliotecari și la profesori și asta mă face să închei referindu-mă la subiectul primei runde de discuții. Cred ca universitar că e foarte important să ne gândim, să aplicăm aceste noi moduri de a, de a uh, răspândi cultura. Uh, ce și un universitar va trebui să plătească dreptul de autor și puțin malițios spuneam, ascultându-vă, dragi colegi, că ce spuneam noi când au, ascultam Radio Sorbonne, nu știu dacă va fi ușor spuneam că ce bine de noi că putem să ascultăm cursurile din pat fără să, ne, fără să ne sculăm din pat. Și cred că și ăsta este un nou cadou al internetului, e o sursă de bucurie, bineînțeles ă, amestecată și cu îngrijorare, dar ă, până la urmă credem că va avea câștig de cauză știința și cunoașterea. Două minute pentru comisie, domnul Zachetti. Două minute. Yes. Uh, thank you. Thank you for this, uh, extremely interesting... Mulțumesc, mulțumesc pentru, că, a, pentru această dezbatere extrem de interesantă. În această dimineață s-a menționat s-au menționat riscurile, amenințările și oportunitățile legate de utilizarea noilor tehnologii. Comisia consideră că trebuie făcute Uh, trebuie făcuți pași pentru a minimiza aceste uh, riscuri, pentru a minimiza riscurile amenințările și pentru a crește oportunitățile. Și aceea, aceasta este alfabetizarea în acest domeniu, educarea cetățenilor. Uh, e un domeniu de politică în care Comisia a luat pași complementari cu um, chestiune discutate astăzi. Acum 5-6 ani, noi în comisie am început să examinăm lucrurile în acest domeniu de politică și am uh, găsit o definiție comună cu ajutorul unui grup de experți. Am uh, elaborat o definiție europeană comună a ceea ce înseamnă uh, educarea în domeniul mass media. Trei abilități. În primul rând, abilitatea de a accesa și de a utiliza aceste mijloace de comunicare. În al doilea rând, abilitatea de a evalua critic conținuturile oferite de de mass media și, în al treilea rând, abilitatea de a comunica și de a utiliza aceste mijloace de comunicare într-o manieră creativă și activă. Sigur că am considerat că alfabetizarea media se referă la toate mijloacele media, fie televiziune, radio, media uh, tipărită, internet și alte noi uh, mijloace de comunicare digitale. Azi considerăm că alfabetizarea media este un factor foarte important în cetățenia activă. Dar competențele media joacă un rol fundamental și în uh, ceea ce privește patrimoniul cultural european, uh, bogata identitate culturală europeană. Persoanele care au competențe media pot să facă alegeri mai informate, în mai bună cunoștință de cauză, în ceea ce privește conținuturile culturale de pe piață. Cetățenii uh, care sunt mai bine informați, care au mai mult acces la informație, atunci au un grad mai mare de libertate de a alege ceea ce vor să facă, ce își doresc și, de asemenea, vor fi mai conștienți de consecințele alegerilor lor. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum o rog pe doamna Perez Guevara să ia cuvântul. Eh, gracias, señora Presidente. Quiero agradecer a esta comisión eh, esta audiencia. Vă mulțumesc, doamnă. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru Educație și Cultură pentru organizarea acestei audieri publice vreau să menționez Agenda Digitală pentru Europa, adoptată de Comisia Europeană pe 19 mai 2010. Agenda digitală conține o paletă largă de activități orientate înspre obiectivul ieșirii Europei din criză. Unele aspecte implicate se referă la subiectul care a fost menționat și de antevorbitor, și anume de a promova uh, competențele uh, media, incluziunea digitală. Așadar, învățământul uh, electronic va fi integrat în politici pentru a moderniza procesul de învățământ și alte acțiuni pentru a obține beneficii maxime pentru societate prin aplicarea, prin utilizarea tehnologiilor informației și comunicării, ceea ce înseamnă și, ce include și dezvoltarea europeană. Mulțumesc! Bun! Acum am să dau cuvântul reprezentantului președinției spaniole, domnul González Beca. Aveți două minute. Parlamentul European, profesor. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc membrilor acestei comisii și celorlalți vorbitori. E o mare plăcere pentru mine să fiu astăzi aici, să mă adresez dumneavoastră și în numele președinției uh, spaniole. În ceea ce privește toate cele spuse astăzi, vreau să vă spun că toate instituțiile Uniunii Europene sunt conștiente de relevanța informațiilor care au fost discutate astăzi. Dumneavoastră, în Parlamentul European, ați uh, emis recent o rezoluție cu privire la guvernanța internetului, care abordează câteva dintre aceste elemente. Principala noastră îngrijorare se referă la o serie de aspecte. Vreau să aduc aminte că președinția cehă în mai 2009 a avut o inițiativă privind dezvoltarea cadrului strategic pentru 2020, fixând obiective strategice, printre care promovarea educației și promovarea creativității și inovării. În acest context, uh, intră și chestiunile lingvistice și Uh, predarea la școli, precum și tehnologia informației și comunicării și internetului. Implementarea uh, cadrului strategic al președinției spaniole uh, a dus la câteva concluzii. Aceste concluzii iau în considerare toate aspecte discutate. Pe 26 mai, aceste concluzii au fost publicate uh, ele se referă la eh, chestiuni de educație socială, la uh, mai multe inițiative legate de internet în educația formală și, de asemenea, se referă și la importanța unor bune competențe lingvistice și a competențelor de utilizare a tehnologiei informației și comunicării. Când domnul Angel Gabilondo, ministrul spaniol al educației, va vorbi astăzi după amiază, va sublinia importanța pe care președinția spaniolă o acordă uh, digitalizării uh, educației și învățării limbilor. Și încă un, ultimul, un ultim punct pentru a clarifica lucrurile. Președinția belgiană uh, este pe punct de a fi lansată și sunt sigur că și președinția belgiană va Uh, da o mare importanță agendei digitale și aplicării acesteia în școli. Eh, eh, buenos días a todos. Voy a ser muy breve. Solo... Bună ziua tuturor! Am să încerc să fiu subcintă. Vreau să fac câteva comentarii despre ce le spune astăzi. În Consiliu, în timpul mandatului președinției spaniole, ne-am ocupat de mai multe aspecte legate de cultură și de sectorul audiovizual. există în Consiliu un consens general cu privire la activitatea Parlamentului în acest domeniu. Una dintre provocările principale a fost aceea de a face progrese în cazul unui proiect pe care noi îl considerăm a fi esențial și care a fost menționat de colegul meu, și anume un proiect privind consolidarea europeană noi am elaborat cons concluziile Consiliului în acest sens. Ele au fost adoptate pe 10 mai și subliniază nevoia unei baze solide pentru acest proiect. Așadar, trebuie să decidem ce vrem să fie europeană, care sunt caracteristicile cheie ale acestui proiect. Unul dintre aspectele cheie din punctul nostru de vedere este o creștere a conținutului digital. Așadar, trebuie un angajament că toate statele membre, pe care trebuie să și asume toate statele membre în politicile lor culturale. Dar, de asemenea, acest element trebuie să fie parte a unui cadru, umbrelă al uh, instituțiilor culturale care vor contribui la europeană internetul permite o interacțiune crescută și, de asemenea, actualizarea uh, conținutului, ceea ce e esențial în cazul european. Diversitatea lingvistică trebuie să fie menținută și trebuie ca oamenii să fie mai conștienți că există acest proiect, trebuie să fie diseminate informații cu privire la acest proiect pentru ca el să poată să-și îndeplinească unul dintre obiectivele cheie, care este acela de a promova cultura ca instrument al educației. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să mă adresez dumneavoastră. Vă mulțumesc, astfel încheiem audierea noastră. Vreau să le mulțumesc uh, călduros experților care au fost alături de noi, pentru că au făcut efortul de a veni aici, de a ne prezenta opiniile lor într-un timp foarte scurt. Vreau să mulțumesc tuturor pentru angajament puteți să fiți siguri că ați găsit aici oameni care doresc să se folosească de cunoștințele pe care le-ați transmis și, de asemenea, dorim ca în uh, această legislatură să, um, să legiferăm în acest domeniu acolo unde este nevoie de acțiune la nivel european. Știți că multe decizii se iau în Consiliu, dar apoi, din păcate, punerea în aplicare uh, nu este întotdeauna adecvată în statele membre. De aceea sper că, mai ales în ceea ce privește europeana și în privința celor spuse, Consiliul va încerca într-adevăr să pună în aplicare și acasă ceea ce și-a asumat uh, în uh, discuțiile acestea comune, pentru că acesta este, de fapt, în beneficiul nostru al tuturor și al cetățenilor noștri ai copiilor, nepoților noștri. Um, nu uh, pot să vin să mă, uh, să-mi iau rămas bun personal de la fiecare dintre dumneavoastră, dar uh, vă, îmi iau rămas bun de aici și trecem la următorul punctelor noastre de zi. Trecem la Serviciul Public de Radiodifuziune în Era Digitală, viitorul sistemului dual. Raportor este Ivo Beret, am discutat deja de mai multe despre acest punct. Ivo, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Doris. Voi încerca să am o prezentare cât mai succintă și să descriu lucrurile cât mai concret posibil pentru a lăsa puțin timp la dispoziție și pentru o discuție înainte de pauza de preț. Viitorul sistemului dual. Televiziunea publică într-o era digitală. Acesta este principalul nostru subiect și sunt foarte multe aspecte legate de această temă. Poate că uh, nu reiese neapărat acest lucru din documentul de lucru, dar în proiectul de rezoluție există deja o serie întreagă de sugestii. Este un domeniu foarte vast. Noi trebuie să ne limităm la ceea ce coordonatorii ne-au uh, propus. Uh, nu este vorba despre citizens journalism, nu este vorba despre noile mijloace de informare. Care este uh, sunt o serie de aspecte asupra cărora noi nu ne-am aplicat pentru că trebuie să ne concentrăm pe uh, esență. Deci, repet, uh, televiziunile publice în epoca digitală. Am primit foarte multe reacții din partea realizatorilor de programe de televiziune private și din partea presei scrise. Noi am fost și foarte atenți la ceea ce ni s-a spus. De fapt, am elaborat un document de lucru. Ce înseamnă un document de lucru? Înseamnă că el poate să sufere încă anumite modificări. Pentru noi este un proiect, noi dorim să avem o contribuție la configurarea acestui proiect și voi valorifica în acest sens amendamentele. În al doilea rând, a fost destul de dificil să creăm un echilibru, pentru că în uh, legătură cu anumite uh, subiecte, uh, parcă evoluam pe sârmă. În multe state din Uniunea Europeană, ă, televiziunile publice au o ă, activitate mulțumitoare și primesc chiar ă, subvenții din partea statului. Dar există în alte state membre, mai ales ale celor din partea răsăritană a Uniunii Europene, care au dificultăți, unde televiziunile publice sunt împinse undeva uh, la colț. Se vorbește despre politizare, se spune că uh, radiodifuziunile publice nu dispun de resurse financiare suficiente. Am avut întâlniri cu reprezentanți ai uh, unor radiodifuzori publici care îmi spuneau că deja au ajuns pe marginea prăpastiei. Ei bine, acum cum putem uh, să găsim un echilibru între aceste două peisaje foarte diferite în cadrul Uniunii Europene, a trebuit să găsesc o soluție. Nu vreau să numesc statele membre în care situația este catastrofală și pentru care a trebuit să facem recomandări de îmbunătățire. Deci ă, am încercat să nu procedez astfel pentru că eu nu ă, cred că rezultatele ar fi mulțumitoare. Și am încercat să operez într-o manieră uh, structurală, uh, uh, fără să impun un tipar valabil pentru toată lumea. Trebuie să avem o abordare diferențiată, fără ca uh, cineva să fie neapărat blamat. E bine, în acest raport este foarte important să vedem care este uh, raportul între eh, televiziunile publice în epoca digitală și presa scrisă, de pildă. Pentru că unii sunt de părere că eh, televiziunile publice eh, fac o concurență neloială altor mijloace de informare în presă, că sunt de pildă prea puternice dar a existat și o opinie a Comisiei de anul trecut uh, în care ne putem să ne punem întrebarea cum putem noi, în calitate de membri ai Comisiei de Cultură, să intervenim astfel încât să nu existe asemenea uh, conflicte, asemenea contradicții. Am uh, ascultat opinia multor colegi europarlamentari, voi da câteva exemple. La cifra 9, de pildă, există încă opinii divergente. Este vorba despre uh, un oficiu de informare european ehm, în domeniul audiovizualului și acest observator european de la Strasburg ehm, ar putea să-și asume responsabilități în uh, sensul celor spuse anterioare. Dar eu cred că observatorul european nu trebuie să devină un centru de monitorizare a modului în care societățile publice de televiziune își uh, îndeplinesc obligațiile în statele membre. Mi s-a spus, nu este sarcina noastră, statele membre sunt cele care trebuie să ia în serios uh, acest rol. Deci noi nu facem decât să propunem ca acest observator al audiovizualului de la Strasburg să vadă în ce măsură toate statele membre ale Consiliului Europei, nu numai ale Uniunii Europene și toate celelalte state membre, să colaboreze cu Observatorul European pentru a vedea dacă statele membre ale Uniunii Europene și ale Consiliului Europei respectă recomandările care se fac de către Consiliul Europei. Acum este vorba și de alte aspecte despre modul în care sunt finanțați radiodifuzorii publici din diversele statele membre. Pentru că ă, de multe ori prin sistemul de finanțare radiodifuzorii publici se află într-o uh, situație de dependență față de stat, ceea ce nu poate să le garanteze independența. Și în final, doamnă președintă, aș mai face o observație în legătură cu uh, aliniatul 12 al acestui proiect de rezoluție. Este vorba despre transparența uh, relațiilor de proprietate. Și uh, în legătură cu acest aspect am primit multe reacții din partea uh, părților direct interesate, inclusiv uh, din partea radiodifuzorilor publici, dar și din partea uh, televiziunilor private. Comisia, la una din uh, recentele ședințe, a spus că în rezoluția noastră privind pluralitatea mass media nu vom obține o majoritate în Parlamentul European și că, într-un fel, ne vântăm pe gheață dacă vorbim despre acest subiect. Bine, în cazul acesta, aș vrea să pasez mingea înapoi în terenul comisiei, pentru că există și niște indicatori mass media pentru perioada 2007-2008 care au fost culeși de către comisie și Uh, sperăm ca ea să-și continue această activitate de culegere a informațiilor pentru indicatorii mass media. În cazul acesta, noi invităm Comisia să reacționeze la rezultatele studiilor pe care ea le-a comandat și să elaboreze un plan de acțiune care să țină seama de indicatorii mass media. Obiectivul ar trebui să fie ca uh, raporturile de uh, proprietate um, în cadrul uh, televiziunilor private să devină mai transparente. Aș putea să fac încă multe observații pe această temă, dar aș vrea să ascult ce au de spus colegii. Mulțumesc, domnul Kirkop. Thank you very much indeed, President. Mulțumesc, doamnă președinte, Încep prin a mulțumim domnului Belet pentru raportul domniei sale. Cred că cuprinde aspecte foarte pozitive. În majoritatea lor, raport, raportul se uh, concentrează pe uh, transmisia publică, dar trebuie să recunoaștem că există și o relație între domeniul public și cel privat, comercial, și să înțelegem și că există dificultăți cu care se confruntă și domeniul privat. Deci aș vrea să mă refer pe scurt, în primul rând, la o combinație din punctul 11 și considerentul K unde se sublinează problemele financiare și politice cu care se confruntă uh, transmitătorii publici. Dar vreau să spun că sigur că în ce privește aceste probleme mortale, cred că situația noastră economică și uh, cadrul uh, legislativ uh, creează la fel de multe probleme și pentru domeniul privat. Și dacă trebuie să avem un sistem dual puternic, dacă dorim așa ceva, e important să ne gândim și la efectele subiectului nostru de astăzi asupra domeniului privat. De asemenea, vreau să mă refer la punctul 3, unde se face sugestia ca uh, Uh, fragmentarea audienței este în sine un lucru negativ. Dar eu cred, cred că uh, nu pot fi de acord cu așa ceva, deoarece eu consider că fragmentarea poate fi una, dar s-ar putea spune că e vorba până la urmă de libertatea de alegere a consumatorilor, a telespectatorilor în Regatul Unit. Uh, televiziunea prin satelit a demarat uh, destul de ezitant, dar acum cu inovațiile tehnice și de programare în ce privește transmisiile sportive, divertisment, lucrurile s-au dezvoltat cu televiziunea prin internet și satelit Uh, și uh, acum și uh, se vede că și televiziunea publică are, ved, se vede că se confruntă cu un concurent puternic și dorește sigur să-și uh, sporească numărul de, de, de telespectatori. Până, e, echilibrul e fragil, dar până la urmă uh, furnizorii trebuie să poată avea um, dreptul să opteze. De exemplu, aici la Bruxelles furnizorii nu pot intra într-o competiție. Uh, ești pur și simplu forțat să faci un abonament fără a putea avea libertatea de a alege. Este împotriva interesului telespectatorilor, dar și al mediului de afaceri în general. Cred că noi toți de aici avem acces la sute de canale de televiziune. Poate că eu sunt de modă veche, da, eu cred că multe de aceste emisiuni sunt îngrozitoare, de foarte slabă calitate, dar nu cred că asta este o scuză pentru a îngrădi încă și mai mult libertatea de alegere. Din potriva, trebuie să încurajăm uh, și pe cei din uh, sectorul public și pe cei din sectorul privat să furnizeze programe de calitate, să vină în întâmpinarea Uh, uh, a telespectatorilor și cred că există programe care ar putea să se bucure de succes dacă ar fi privite mai larg într-un mediu competitiv. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Călcăr, și acum... Doamna Camaever, mulțumesc, doamna președinte. mulțumesc lui Ivo Belet. În primul rând, cred că uh, raportul, proiectul de raport care se află în fața noastră, constituie o bază foarte bună de discuție. Și, cel puțin din punctul meu de vedere, nu ar uh, necesita decât mici modificări, pentru că mi se pare deja că tratează uh, foarte amplu uh, tematica pe care ne-am propus-o. Domeniul care trebuie să ne preocupe, într-adevăr, și într-adevăr și eu am stat de vorbă cu colege și colegi, uh, să vedem în ce măsură um, ar trebui eventual să blamăm sau nu situația existentă în câteva state membre. Și eu sunt de părere că nu ar trebui neapărat să numim statele uh, care necesită corecții în ce privește activitatea radiodifuzorilor publici. Dar uh, trebuie, măcar la modul general, să menționăm problemele care încă există în Europa și aș propune pentru modificare a articolului 6 pentru că noi cu siguranță trebuie să fim bucuroși de faptul că există această comunicare a Comisiei în ce privește broadcasterii, dar uh, Uh, știu că au existat dificultăți până când uh, această comunicare a fost configurată în felul acesta. Acum trebuie să vedem dacă este într-adevăr înțelept ca prin intermediul unor asemenea comunicări Comisia să încerce să reglementeze lucrurile care uh, trebuie să fie corectată. Prin, fiindcă o asemenea comunicare a Comisiei nu creează obligativități pentru statele membre de a opera recomandările care se fac. Um, se sugerează lucruri, dar fără ca ele să aibă neapărat și o consecință obligatorie la nivelul statelor membre. Deci, din acest punct de vedere, noi poate trebuie să găsim un echilibru mai înțelept în ce privește subfinanțarea în uh, radiodifuzorilor publici în anumite state membre. Uh, astfel încât uh, să nu fie instrumentalizat politic sau chiar marginalizat uh, radiodifuzorul public. Președinta, aș vrea să spun că și eu, în legătură cu punctul 6, nu pot să mă declar 100% mulțumită, dar în articolul care Um, de fapt se repetă ca problematică în, și în privința directivei uh, privind uh, radioteleviziunile transfrontaliere. trebuie să precizăm că uh, sunt necesare unele modificări. Voi face o propunere de amendament în legătură cu uh, punctul 6 și de asemenea cu considerentul M. Pentru că uh, sprijin și ceea ce ai spus tu în legătură cu observatorul audiovizualului de la Strasburg. Observatorul desfășoară o activitate extraordinară, am văzut și la Can, uh, care sunt activitățile acestui domeniu, dar cred că trebuie să formulăm lucrurile poate puțin mai prietenos, pentru că dacă le solicităm să monitorizeze modul în care uh, își asumă activitățile, cred că nu este atât de uh, fericită formula. În ce privește furnizarea de resurselor necesare pentru colectarea de date și desfășurarea de cercetări în modul în care statele membre și-au asumat și și-au îndeplinit responsabilitățile, dacă găsim această formulă, cred că ambele idei în felul acesta vor fi introduse în uh, considerent. Domnule Boris acum și după aceea domnul Lochegard. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președintă, Mulțumesc domnului Belet pentru că se angajează pentru uh, imparțialitatea mijloacelor de informare publice în uh, domeniul audiovizualului din uh, Europa răsăriteană. Dincolo de Observatorul European de la Strasburg, pentru activitatea audiovizuală. Mă interesează aspectele de finanțare ale mijloacelor publice de informare în masă, astfel încât ele să poată să-și îndeplinească misiunea. Și mă întreb dacă acest observator european ar putea să se ocupe și de modul în care activitatea radiodifuzorilor publici este una obiectivă sau nu. Pot să vă dau un exemplu din Polonia, dar poate că există o situație similară și în alte țări a existat o dominare a unui partid politic în uh, controlul activității uh, radiodifuzorilor publici. Deci uh, pot să spun chiar că radio-televiziunea publică din Polonia nu poate să-și desfășoare o activitate optivă și neinfluențată politic. Iar în raportul domnului Belet Cred că trebuie introdusă și ideea că datoria mijloacelor publice de informare este și să informeze despre Europa. Și 20% din programele difuzate trebuie să trateze tematici europene. Mă refer eh, inclusiv la activitatea eh, instituției instituțiilor cinematografice din Europa. În clipa de față se negociază contracte cu statele membre în baza cărora producția europeană să fie sporită. În clipa de față, doar 35% din finanțarea acestor realizări cinematografice eh, trebuie să vină din eh, eh, finanțări europene și nu 50% cum ne dorim. Ca atare, nouă ni se pune la dispoziție un program care doar în proporție de 35% este produs cu capital european. Asta înseamnă că producția cinematografică poate să fie realizată în afara Europei. Este un risc semnificativ și trebuie să dăm un semnal în, raportul nostru în legătură cu acest uh, pericol. Eu dețin informațiile necesare pe care le pot pune la dispoziție. Președinte, avem cinci vorbitori care sunt înscriși încă. Să nu luăm de la Adam și Eva, ci fiecare cât mai concis, în uh, un minut, să aducă completările pe care le consideră necesare. Doamna Șalche. Thank you, Chair, and, uh, I would... Mulțumesc. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc și eu uh, raportorului pentru că este un subiect important. Raportorul a recunoscut faptul că mass media independentă, publică, reprezintă un paznic al democrației. E important și față de cele spuse de colegul Kirkhope despre libertatea de alegere a cetățenilor care nu ar trebui să fie influențată de guvern sau de concurență neloială. S-a recunoscut că statele membre prezintă diferențe, dar mă îngrijorează problema de a implementa standardele. Pe de o parte, raportul recunoaște la punctul H că frontierele tradiționale media nu mai pot fi menținute într-un mediu online, ceea ce cred eu că este corect. Cred că ar trebui să avem standarde la nivel european. E o problemă uh, dificilă, dar uh, trebuie să uh, impunem standarde pentru noi, dacă dorim să impunem standarde țărilor candidate în domeniul mass mediei publice. Cred că este foarte important. Acum, uh, în discuția capătă aproape un caracter filozofic. Uh, vreau doar să spun că uh, funcția publică a mass media publică este importantă, dar joacă pe diferite niveluri, deci ar fi interesant să vedem uh, cum putem stimula inovarea și interesul publicului de către actorii privați. Deci o colaborare între public și privat sper că va putea fi atinsă și aș dori să examinăm și problema standardelor uh, publice deschise când e vorba de platforme publice uh, și să examinăm și problema conținutului original și și reprezentanții ai sectorului public mi-au spus că ar dori platforme pentru uh, conținut larg, pentru a uh, putea comunica cu o audiență cât mai largă. Mulțumesc și acum un minut. Lockegaard. Domnul Lockegaard, da, mulțumesc la punctul 12. Vreau să spun că am mai avut deja această discuție la raportul meu de ieri despre observator și am o întrebare către raportor, pentru că vorbiți despre monitorizarea angajamentelor. Dacă puteți fi mai precis. Pentru că, bun, indiferent am, de faptul că am avut această discuție, dar trebuie să vedem care sunt uh, fondurile. Trebuie să vedem, să definim precis Deci, dacă puteți să intrați mai în detaliu la punctul 12. Mulțumesc, doamna Ferhaien, un minut. Și eu doresc, în primul rând, să îi mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte echilibrat și dumneavoastră pentru propunerea pe care ați făcut-o, pentru că eu cred că ea merge în direcția bună. Exact acest subiect pe care l-a menționat și domnul Lockegaard, uh, și anume ce anume să se observe, ce anume să se monitorizeze de către observator. Domnule Boris, eu cred că nu putem să vorbim aici despre conținuturi. Este foarte important să spunem foarte clar că nu este vorba despre controlarea uh, modului în care se transmit informația, dacă raportarea este obiectivă sau nu. Este vorba de uh, pluralismul uh, media, despre uh, echilibrul între diferitele canale de comunicare. Uh, Uh, nu cred că cineva poate să uh, verifice uh, la nivel european dacă toți, toate societățile de radiodifuziune transmit în mod obiectiv sau nu. Aceasta e o chestiune care ține de statele membre și noi aici, la nivel european, nu, nu putem să ne asumăm o astfel de uh, misiune și nu putem să o punem în cărca observatorului. Mulțumesc, doamna Camara Evert. Vreau și eu să um, fac referire la aceleași puncte. Îi mulțumesc domnului Bele pentru că a, a explicat cum anume trebuie să se înțeleagă acel uh, aliniat. Nu este vorba de controlarea conținuturilor, ci trebuie uh, văzut dacă statele membre își pun în aplicare angajamentele față de uh, societățile de radiodifuziune. Iar uh, tot ce merge în direcția control, controlului conținuturilor, uh, e bine, eu resping orice alt astfel de demers, așa cum am făcut-o și în cazul raportului domnului Lockegaard, pentru că nu, nu e cazul să intrăm în controlare de, de conținuturi, dar uh, poate că dacă ai putea să mai iei încă o dată poziție și să spui ceva, în orice caz eu așa te-am înțeles. Ultimul vorbitor, domnul Stoianov, în minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu consider că raportul uh, lui Ivo Belet este foarte bun și vreau să-l felicit pentru munca pe care a depus-o. În zilele care mai rămân până la sfârșitul lunii, aș dori să ne focalizăm atenția asupra egalității între mass media publică și mass media publice, mass media private, pentru că așa se poate ajunge la democrație și la pluralism. Acest lucru este dovedit. Aș dori să menționez aici faptul că în 2009 aproximativ 200 de canale de televiziune private au dat faliment, ceea ce înseamnă că aproximativ 2000 de jurnaliști tineri au fost concediați. E, merită să ne gândim și la acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc! Am ajuns acum la capătul discuției. Ivo, dacă vrei, poți... A, nu, mai avem și comisia aici. Domnul Joli, dar vă rog, într-un minut, dacă se poate. Domnul Joli, e aici? Vă rog. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Entschuldigung. Ähm, le, le projet de rapport. Proiectul de raport mi se pare ca fiind echilibrat și susține sistemul dual care există în cadrul căruia se difuzează uh, serviciul uh, coexistă sectorul public și privat, apoi Comisia consideră, precum autorul raportului, domnul Beret, că serviciul public are un rol de jucat și uh, pe internet, în serviciile pe internet și comunicarea din 2001 și modificată în 2009 merge în acest sens ca să ne asigurăm că finanțarea acestor servicii nu se face fără să ținem cont de regulile tratatului, mai ales în ce privește ajutoarele de stat, o condiție esențială fiind evaluarea în amonte a acestor servicii precum și o definire precisă a misiunii serviciului public. Avem rezerve doar și aceste rezerve ne-am ni le-am exprimat la reuniunea din iunie, la, la, referitor la mandatul pe care Comisia l-ar conferi Observatorului European al Audiovizualului pentru a supraveghea modul în care statele membre aplică recomandările și declarațiile Consiliului Europei. De deci ce avem rezerve? În primul rând pentru că Uniunea Europeană nu are competent, nu este competentă în acest domeniu, în conformitate cu protocolul 29 mai cunoscut ca protocol de la Amsterdam, că este o anexă a tratatului la Uniunea Europene și a funcționării acestea. Al doilea motiv, standardele a căror respectare ar trebui supravegheate sunt cele ale Consiliului Europei și nu a Uniunii Europene. Și al, al treilea motiv, de ordin mai practic, și anume, Comisia nu ar putea da un asemenea mandat fără acordul statelor membre ale Consiliului Europei și nu membre ale Uni- Uniunii Europene. Și la punctul numărul 12, Comisia și-a exprimat rezervele pentru motivele care au fost deja menționate pe data de 1 iunie și, și de către domnul Ivo Bele, deci nu mai am nimic de adăugat și vă mulțumesc. Eu, Mrs. Liță. Mulțumesc, doamna Liță. Uh, Ivo, tu hast das Wort. Ivo, tu ai cuvântul, dar te rog pe scurt. Mulțumesc. Am să încerc să nu vorbesc mult. Vreau doar să mă refer la ce a spus uh, domnul Kirkhope, doamna Șacă și ceilalți colegi. E clar că trebuie să găsim un echilibru aici. Și, evident, sistemul dual are o foarte mare importanță. Altfel nu ar avea acest nume. S-a menționat un punct foarte important legat de poziția financiară dificilă a companiilor private care poate ar trebui să fie subliniată. Domnul Kirkhope a spus că ar trebui să vorbim despre piața fragmentată. Sigur că nu vorbim despre restricționarea libertății pe piață, libertatea de alegere, nu în niciun caz. Chestiunea subsidiarității a fost uh, menționată pe bună dreptate. Da, trebuie respectată subsidiaritatea, să nu uităm acest lucru. În ceea ce privește lipsa finanțării în anumite state membre, poate că am putea să subliniem mai mult acest uh, lucru. La punctul 6, unde poate suntem prea optimiști, uh, formularea e prea pozitivă în ceea ce privește comunicarea Comisiei uh, și finanțarea statului. Poate că aș putea să reformulez aici cuvântul implement, pune în aplicare, ar putea poate să fie înlocuit nu cred că ar fi probleme. Doamnă Pac, dumneavoastră ați vorbit despre uh, multiplatforme, dar acest punct este acoperit deja la punctul 5. Însă, poate că am putea să facem și o trimitere și la punctul pe care l-ați dorit dumneavoastră. Deci, într-un fel, suntem cu toții pe aceeași lungime de unde. Domnule Boris, cred că se vede foarte clar ce vrem să spunem prin acest raport. Am să reformulez lucrurile pentru a sublinia mai mult și ceea ce ați uh, spus dumneavoastră. La punctul 9, la observator, am avut mai multe propuneri privind modul în care am putea să reformulăm punctul 9. Sabina, sunt sigur că nu Vorbim aici despre monitorizarea conținutului. Nu ne vom da cu părerea despre cât de obiectiv sau nu este conținutul. Dacă acest lucru s-a înțeles, atunci s-a înțeles greșit. Deci poate ar trebui să reformulez. Noi solicităm statelor membre să își asume uh, această formă de monitorizare. Nu mă refer la observator care să facă acest lucru. Și același lucru este legat și de finanțare. Statele membre trebuie să se ocupe de această problemă. Deci poate că există anumite diferențe de opinie între noi în comisie, dar putem să le discutăm. Și punctul nou cred, este foarte important. Este o abordare um, nu foarte fermă, dar trebuie să facem ceva. Trebuie să răspundem la multele întrebări care s-au adresat în, ultima, în ultimele luni. Și am făcut uh, Uh, refer, trimitere și la anexă, care nu cred că este în acest document, era în documentul trecut. Uh, în anexă se făcea referire la actorii implicați și la rezoluția Consiliului, rezoluțiile Consiliului uh, Europei. Am făcut trimitere la acestea, sigur Consiliul Europei este implicat în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește observatorul de la Strasburg și ei au un rol de jucat acolo salut orice fel de propuneri de amendamente și le voi lua în considerare. Mă bucur foarte mult, îmi cer scuze că uneori trebuie să fiu severă, dar uh, eu cred că dacă începem uh, punctual, trebuie să și încheiem punctual. Fiecare are și alte obligații. Dacă mai există altcineva care dorește să depună amendamente, trebuie să o facă până la ora 12 la prânz pe 1 iulie. A auzit toată lumea acest lucru? Vă mulțumesc. Atunci vă readuc aminte că uh, am avut reuniunea coordonator la dimineață, deciziile le aveți uh, pe internet, vă rog să le citiți și dacă aveți uh, ceva de obiectat, să-mi spuneți astăzi la ora 3. Și vă rog frumos să nu mă lăsați singur aici la ora 3 astăzi. Și eu trebuie să merg acasă, dar am să vin aici. Așadar, vă rog să fiți aici și după masă. Poftă bună!